Dzień dobry. Witam Państwa na... Bună ziua tuturor. Aș dori să vă urez bun venit la ședința de astăzi, pe care o considerăm deschisă. Urez bun venit președintelui Consiliului European, domnul Ivan Rompuy. Urez bun venit președintelui Comisiei Europene și domnului comisar Primul punct de pe ordinea de zi este declarația președintelui Consiliului European și concluziile ședinței Consiliului European de pe 24 și 25 martie. Aș dori să dau acum cuvântul președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Vă rog, domnule președinte. Mr. President, uh, President of the European Commission. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, stimați eurodeputați. În timp de 49 de zile am prezentat trei reuniuni ale Consiliului European și un summit al șefilor de stat și de guvern din zona euro. Acest lucru ilustrează provocările urgente pe care le avem în față și la nivel economic și la nivel diplomatic. De asemenea, acest lucru ilustrează faptul că reuniunile Consiliului European nu sunt doar evenimente, ci sunt parte a unui proces. În reuniunea despre care vă informez, despre, despre care vă informez astăzi, cea de 24-25 martie, am aprobat un set major de măsuri economice care au fost pregătite și discutate în decursul ultimului an. De asemenea, am accelerat acțiunile privind uh, Libia și am inițiat, am lansat răspunsul nostru privind evenimentele catastrofale din Japonia. Dați-mi voie să vă prezint toate aceste elemente pe rând. În ceea ce privește măsurile economice, în primul rând, am adoptat un pachet cuprinzător de măsuri. Sub impulsul unor reuniuni mai uh, unor reuniuni precedente, inclusiv summitul zonei euro de pe 11 martie, am reușit să adunăm toate elementele din acest proces aprobarea de măsuri pentru a face față crizei nu uh, te scoate în mod imediat din criză. Acest lucru va necesita perseverență și eforturi susținute. Nu vreau să repet acum toate deciziile pe care le-am luat în detaliu. Le veți găsi în concluziile reuniunii. Dar vreau să uh, subliniez șase puncte cheie. În primul rând, am convenit asupra unei modificări a tratatului care să ofere certitudine juridică mecanismului de stabilitate permanență, permanentă. Parlamentul, în rezoluția din 15 decembrie, a cerut o modificare ușoară a tratatului care să ofere un temei juridic pentru un astfel de mecanism și nu o modificare profundă a tratatului. Am urmat această recomandare a Parlamentului și m-am bucurat atunci când Parlamentul a aprobat modificarea tratatului cu o majoritate foarte largă pe 23 martie. Și sunt bucuros că am putut să oferim asigurări Parlamentului în legătură cu anumite îngrijorări care au fost exprimate. Vreau să mulțumesc raportorilor Broc și Gualtieri pentru cooperarea strânsă cu mine pentru a ajunge la acest rezultat. În al doilea rând, am ajuns la un acord privind dimensiunea, sfera de aplicare și operarea uh, mecanismului de stabilitate viitor și, de asemenea, îmbunătățirii în ceea ce privește îmbunătățirea facilității temporare. În al treilea rând, am uh, confirmat poziția Consiliului privind cele șase propuneri bugetare în ceea ce privește supravegherea bugetară și macroeconomică. Știu că și dumneavoastră vă ocupați de acest subiect, m-am întâlnit cu raportorii și în această după-amiază am să mă întâlnesc și cu coordonatorii. Toți cei implicați înțeleg nevoia de a încheia acest proces până în iunie. În al patrulea rând, am început, am lansat semestrul european. Este un exercițiu în care monitorizăm implementarea strategiei Europa 2020 a Pactului de Stabilitate și Creștere și a supravegherii macroeconomice. Consiliul European din iunie va trage concluziile necesare, iar eu personal mă voi asigura ca această, uh, această inițiativă să nu se scufunde în nisipurile unui proces birocratic. În al cincilea rând, am fost de acord că testele de rezistență pentru bănci vor avea loc curând. Această sarcină uh, ține atât de bănci cât și de guverne care trebuie să uh, poată să evalueze rezultatele testelor. În al șaselea rând, am uh, încheiat pactul Euro Plus pentru o altă, pentru o mai înaltă calitate a coordonării economice. În primul rând, statele din zona euro vor să facă mai multe. Ele au o monedă unică și doresc să facă eforturi suplimentare uh, pe lângă angajamentele existente. În al doilea rând, acest pact este deschis și celorlalți. De aceea mă bucur că șase țări din non-euro au anunțat deja că se vor alătura acestui pact. E vorba de Danemarca, Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria și România. Acest pact rămâne deschis pentru oricare din cele patru state membre care au rămas. Vreau să vă Spun încă o dată că angajamentul politic al pactului Europlus vine uh, ca un supliment la toate măsurile din uh, pachetul de îmbunătățire a performanței economice. E vorba de pactul de stabilitate și creștere mai, uh, pactul de stabilitate și creștere consolidat, noua supraveghere macroeconomică și, de asemenea, pune în aplicare a strategiei Europa 2020. În ceea ce privește competitivitatea, finanțe publice, pensiile, Uh, angajarea, ocuparea forței de muncă, toate acestea trebuie să fie transpuse în programele naționale de reformă și în programele de stabilitate. Și un ultim comentariu privind economia. Anumite persoane se tem că acum dorim, de fapt, să um, dizolvăm statul providență. Dar nu e deloc așa. Le-am spus și partenerilor sociali că dorim să salvăm aceste aspecte fundamentale ale modelului european. Dorim să ne asigurăm că economiile noastre sunt competitive pentru a crea locuri de muncă și pentru a susține bunătarea tut- bunăstarea tuturor cetățenilor noștri. Acestea au fost așadar elementele principale ale pachetului nostru economic care să ne ajute să ieșim din criză. După cum am spus, ele sunt rezultatul unui proces îndelungat, nu al unei singure reuniuni. Pe 25 martie 2010, Consiliul European a decis să îmbunătățească guvernanța economică europeană, lansând grupul de lucru pe care am avut onoarea să-l prezidez. Acum, un an mai târziu, avem noi reguli, noi instrumente și politici mai ambițioase. Acesta a fost și este un efort al tuturor instituțiilor, inclusiv Parlamentul și statele membre. Nu a fost întotdeauna ușor, dar voința politică a fost statornică um, și se pot observa deja rezultate semnificative. Sigur că problemele noastre nu s-au terminat. Uh, Problemele noastre sunt rezultatul unor greșeli din trecut și, de asemenea, rezultatul lipsei de instrumente adecvate la nivel european și național. Dar știu, știm că acum avem ocazia să nu repetăm aceste greșeli. În ceea ce privește Libia, pe 24-25 martie am discutat și despre situația din Libia. Am arătat uh, o, am avut o poziție unită și hotărâtă. Știu că unii dintre dumneavoastră ați avut îndoieli, însă am încercat, am făcut eforturi pentru a ajunge la rezultate concrete. Înainte cu două săptămâni a, a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului European pe 11 martie, în care am adoptat o linie clară privind Libia. Fără această poziție europeană clară, nu ar fi fost posibile acțiunile ulterioare. Am decis că pentru a proteja populația civilă, statele membre ar putea să examineze toate opțiunile necesare atât timp cât există o nevoie care poate fi demonstrată, un temei juridic și, de asemenea, susținerea din regiune. Aceste trei condiții au fost îndeplinite foarte rapid. Nevoia clar a fost evidentă atunci când regimul a uh, crescut uh, gradul de violență împotriva propriilor oameni. Temeiul juridic a fost oferit de um, Consiliul de Securitate al ONU prin uh, rezoluția privind Libia, iar susținerea regională a venit din partea Ligii Arabe. Acțiunile care au fost întreprinse de coaliția uh, țărilor din Europa, a țărilor arabe și din America de Nord, implementând rezoluția ONU, au contribuit la protecția populației civile din Libia. Ele au evitat un, un masacru. Um, mii de vieți omenești au fost salvate. Acesta este cel mai important rezultat. Este mai important decât procesul decizional. Lemnul, cu alte cuvinte, este mai important decât copacii. Sigur, Știm cu toții că această decizie de a întreprinde acțiuni militare nu a fost ușoară. Se pun întotdeauna întrebări, există ezitări. Acest lucru este perfect normal când e vorba de război și pace. Dar orice dificultăți pe care le-am uh, avut nu ar trebui să camufleze nici măcar un moment rezultatele și acțiunile Uniunii Europene. De la începutul acestei crize, Uniunea Europeană a, fost, a avut o poziție de lider. A fost prima care a impus acțiuni severe. Uh, o interdicție de călătorie privind uh, conducătorii acestui regim, uh, un, um, o interdicție și o înghețare a activelor libiene. A fost prima care a recunoscut um, Consiliul Național de Tranziție din Libia ca un interlocutor valabil la cererea Parlamentului European și, de asemenea, Uniunea Europeană a oferit și continuă să ofere ajutoare umanitare substanțiale. Obiectivele politice de pe 11 martie rămân neschimbate. Gaddafi trebuie să plece, trebuie să existe o tranziție politică sub egida libienilor către o nouă Libie și din punct de vedere economic și din punct de vedere instituțional. Acum știm, monitorizăm această situație din toată regiunea. Știm că situația este diferită și avem uh, îngrijorări în ceea ce privește situația din Siria, din Yemen și Bahrain. Condamnăm cu fermitate escaladarea violenței. Susținem reformele politice și sociale din vecinătatea sudică și voi discuta astăzi cu mai mulți membri responsabili pentru această regiune din Comitetul, Comisia pentru Afaceri Externe. De asemenea, am observat uh, referendumul constituțional pozitiv din Egipt. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre Côte d'Ivoire. Um, Discutarea situației în această țară nu a fost pe ordinea de zi a ultimului Consiliu European, dar am adoptat concluzii în decembrie și urmărim evenimentele de atunci. În primul rând, condamnăm actele de violență, mai ales violența împotriva civililor. Condamnăm foarte ferm această violență. Ea trebuie să se oprească de ambele părți. În plus, situația actuală uh, este un rezultat clar al uh, nerespectării democrației. Democrației nu numai în alegeri, dar și în respectarea rezultatului alegerilor. Comunitatea internațională s-a exprimat clar în legătură cu rezultatele alegerilor prezidențiale din Côte d'Ivoire anul trecut. Trebuie să fim consecvenți. În ceea ce privește Japonia, în fine, având în vedere acumularea tragediilor care au afectat Japonia, am exprimat solidaritatea cu poporul japonez și condoleanțele pentru miile de victime. Nu putem să le uităm, chiar dacă alte aspecte ale dramei din Japonia ne rețin atenția. Uniunea este gata să ajute cum poate în aceste zile dificile de tragedie, ca adevărați prieteni ai Japoniei, reafirmăm importanța strategică a relației UE-Japonia. După cum știm, efectele evenimentelor depășesc Japonia însăși, de aceea Uniunea Europeană trage propriile concluzii. Suntem atenți la consecințele pentru economia globală și la aspectele nucleare. Aceasta este prioritatea numărul unu. De aceea am hotărât că securitatea tuturor centralelor noastre nucleare trebuie să fie evaluată în așa numitele stress tests de securitate. Comisia va prezenta un raport Consiliul European în legătură cu rezultatele acestor teste înainte de sfârșitul anului. Trebuie evaluate regulile europene, instalațiile de securitate nucleară și trebuie eh, impuse, eh, propuse eh, îmbunătățiri dacă e necesar. Uniunea Europeană trebuie să aibă cele mai înalte standarde, pentru că securitatea uh, Uh, centralelor nucleare nu trebuie să oprească la granițele noastre, încurajăm să sprijinim și țările vecine pentru a face teste similare. Ar trebui ca toate centralele din lume să fie evaluate. Domnule președinte, stimați deputați, iată, pe scurt, care au fost hotărârile luate la cea de-a treia ședință a Consiliului European din acest an. Astfel, Parlamentul, pe baza acestor concluzii, poate să continue să legifereze, având în vedere drepturile Parlamentului de uh, control asupra politicii de securitate și politicii externe. Acum vă voi asculta cu atenție. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte! Acum aș dori să dau cuvântul domnului președinte al Comisiei Barroso. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, doamnelor și domnilor deputați, președintele Consiliului European ne-a făcut o prezentare referitoare la ansamblul deciziilor luate de către ședința ce a avut loc uh, săptămâna trecută. Dați-mi voie să vă împărtășesc punctul meu de vedere și mai ales să vă uh, spun câteva cuvinte despre cum va arăta viitorul. Cred că putem spune că decizii structurale foarte importante au fost luate pentru a avea o mai mare stabilitate financiară a zonei euro și o mai bună coordonare economică. Și e adevărat că e un moment important, crucial pentru guvernanța economică europeană, mai ales dacă ne gândim la drumul pe care l-am parcurs deja. Am reușit să întărim această componentă a Uniunii Economice în cadrul Uniunii Economice și Monetare și cred că aceasta va avea de acum înainte fundații, o temelie mai puternică și vom dispune cu toți împreună de un cadru care să ne permită să răspundem mai bine la eventuale crize. Fără a uita, bineînțeles, faptul că acest cadru respectă prevederile tratatului și are și o abordare comunitară. Cu toții știm că lucrurile încă nu, sunt, uh, nu au ajuns la final. E nevoie de un răspuns global față de criză și de o viziune pentru Europa 2020 și avem nevoie de un sprijin din partea Parlamentului European și țin să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Pozițiile comune ale Comisiei și Parlamentului apără această abordare comunitară. Aceste poziții au fost ascultate, înțelese și au jucat un rol important în rezultatele ce au fost obținute. Noua noastră arhitectură economică, iată acum se organizează concret, însă ea nu reprezintă în sine o garanție absolută. Ar trebui ca responsabilii politici să ia deciziile adecvate. Și deci, în acest nou cadru, noi trebuie să punem în aplicare, fără a aștepta prea mult, prioritățile de reformă structurală necesare pentru creștere economică, așa cum au fost ele adoptate de către Consiliul European. Și asta pe baza examinării cifrelor legate de creștere, cifre pregătite de comisie în fiecare an. Eu sunt convins că uh, noi vom da dovadă de hotărâre în lunile ce vor urma, poate mai multă decât până în prezent, tocmai pentru a pune în aplicare diferitele elemente care constituie răspunsul nostru global față de criză. Semestrul european, pactul Euro Plus, noul cadru de guvernanță economică, cadru întărit și măsurile de solidaritate care ne vor permite să menținem stabilitatea financiară a zonei euro. Nu vă ascund faptul că la Comisie ne-am fi dorit să mergem mai departe în anumite domenii uh, ale guvernanței economice, mai ales în ceea ce privește noul mecanism de stabilizare financiară a zonei euro. Am fi vrut mai, măsuri suplimentare în acest sens. Dar cred totuși că putem spune că am obținut totuși un mecanism care se bazează pe tratat, printr-o intervenție puternică a Comisiei și care poate fi monitorizat de către Parlament. Rezultatul acesta este important și avizul pozitiv în ceea ce privește modificarea tratatului, așa cum a fost ea adoptată cu largă majoritate în Parlament, reprezintă de asemenea un element important. Doamnelor și domnilor deputați, de acum înainte, trebuie ca aceste structuri ale guvernanței să fie puse în slujba găsirii unui răspuns față de această conjunctură care în momentul de față încă mai este dificilă. Și acum statele membre sunt cele care vor interveni și vor intra pe teren. Ele sunt cele care vor trebui să finalizeze programele lor de reformă, stabilitate și convergență. Și Comisia așteaptă din partea fiecărui stat membru propuneri concrete, ambițioase, în așa fel încât să ne putem apropia cât mai mult de strategia, de obiectivul nostru și anume strategia UE 2020. Mai multă ocupare, mai multe investiții în cercetare, în inovare, dar și o metodă de a lupta în mod curajos împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Așteptăm de asemenea și prezentarea măsurilor ce vor corecta dezechilibrile macroeconomice care încă mai există și pentru a îmbunătăți competitivitatea și creșterea. Imediat ce vom primi aceste documente, vom putea pregăti proiectele noastre de aviz și de recomandare pentru fiecare țară, în așa fel încât acestea să fie adoptate înainte de Consiliul din iunie, care va reprezenta, de fapt, punctul final al primului ciclu al semestrului european. Țin să subliniez faptul că noi cu toți împărtășim o răspundere comună și este foarte important ca fiecare să se simtă responsabil de această strategie UE 2020. Ea rămâne cadrul esențial pentru reforma în Europa, pentru creștere, pentru ocupare. Și aș dori să mă refer la punctul 6 al concluziilor Consiliului, care precizează în mod clar, citez, în cadrul punerii în aplicare a acestor politici și pentru a obține o aderare cât mai largă la acest proces, o cooperare strânsă va fi asigurată cu Parlamentul European și cu celelalte instituții și organisme consultative ale Uniunii Europene, Comitetul Economic Social, Comitetul Regiunilor. Parlamentele naționale, partenerii sociali, regiunile și alte astfel de niveluri de luare de decizii vor fi asociate procesului de luare de decizii. Știți că există critici, au existat critici vis-a-vis -vis de uh, strategia de la Lisabona. Eu sper că de această dată vom reuși să tragem învățăminte din acest uh, din această strategie și să ne angajăm mai puternic la nivel național, la nivel european, tocmai pentru a avea această creștere și ocupare pe care ne dorim. În ceea ce privește reforma și guvernanța economică, acum este rândul Parlamentului să avanseze în aprobarea finală a pachetului de celor șase propuneri legislative și sper că vom ajunge uh, rapid la un rezultat ambițios. Acest lucru este esențial pentru a avea un sistem complet de guvernanță. Eu cred că avem uh, motive să fim încântați de rezultatele ultimului Consiliu European și avem și motive pentru a ne spori eforturile și uh, pe viitor, pentru că ne confruntăm cu o conjunctură deosebită, mai ales din punct de vedere social. În săptămânile ce vor urma, Comisia va prezenta propunerile sale în ceea ce privește actul pentru piața unică. Și mă bucur de faptul că Consiliul European a consacrat mult timp discuției referitoare la viitorul pieței uh, unice și a subliniat și rolul important al pieței unice pentru a stimula creșterea și ocuparea și pentru a favoriza competitivitatea. S-a subliniat astfel posibilitatea de a reduce constrângerile regulamentare, uh, mai ales în ceea ce privește IMM-urile. Ne dorim să eliberăm pe deplin potențialul de creștere pe care îl conține piața unică. Și ideea nu este că este un obiectiv în sine, ci o posibilitate pentru a ajunge la o creștere echitabilă, durabilă, care să creeze locuri de muncă. Și cu cât vorbim mai mult despre creștere echitabilă, trebuie să subliniem că la nivel de Consiliu European au existat discuții referitoare la posibilitatea unei taxe uh, uh, impozit în ceea ce privește taxele fin, uh, tranzacțiile financiare internaționale. Și deci Comisia va face propuneri în acest domeniu al uh, tranzacțiilor financiare. Noi suntem de părere că toată lumea trebuie să contribuie la răspunsul pe care îl vom aduce crizei. Doamnelor și domnilor, știți că s-au discutat de asemenea la Consiliu și situația din Libia, din Mediterana de Sud. S-a prezentat uh, aici un, uh, Uh, un raport foarte succint, pot să menționez discuția pe care am avut-o ieri cu primul ministru din Tunisia. Eu am susținut din nou faptul că sprijinim uh, mișcarea revoluționară din uh, Tunisia, sprijinim poporul uh, tunisian în dorința sa de libertate și progres, însă am evocat de asemenea și problema migrației. Noi trebuie să abordăm împreună, în mod constructiv, în, într-un spirit de parteneriat, această chestiune a migrației, a imigrației. E vorba de prosperitatea reciprocă pe care noi ne-o dorim și e o idee pe care Consiliul European a înțeles-o foarte bine. Un alt subiect discutat la Consiliul European e criza din Japonia și aspectele nucleare. Am discutat cu primul ministru japonez ieri la telefon, care a mulțumit Uniunii Europene pentru acțiunile sale și căruia i-am exprimat încă o dată solidaritatea noastră, afirmând din nou că vom rămâne alături de ei. Am discutat și problema nucleară. Domnul prim-ministru Khan m-a informat despre situația actuală în Japonia, măsurile ce trebuie luate în materie de securitate și și-a marcat acordul pentru a coopera împreună cu noi în eforturile ce vor fi făcute atât în Europa, dar și în întreaga lume în materie de securitate nucleară. Este evident că există o neliniște în opinia publică care sporește uh, în, referitor la energia nucleară. E nevoie de o securitate maximă, însă pentru asta e nevoie și de transparență. De aceea vor exista aceste teste de rezistență ale centralelor uh, nucleare europene, iar rezultatele vor fi publice. Consiliul European a cerut Comisiei și grupului de uh, autorități de reglementare în domeniul securității nucleare să definească modul în care aceste teste vor fi organizate de către autorități, de către uh, Uh, sta, uh, statele membre și vom defini și cadrul legislativ necesar în ceea ce privește securitatea acestor centrale, în așa fel încât până la sfârșitul anului să putem face propuneri pentru toate îmbunătățile ce vor fi necesare. Doamnelor și domnilor deputați, nu trebuie să dezamăgim speranțele care au fost puse în capacitatea noastră de a acționa spre binele tuturor. De aceea, Comisia zi de zi consacră foarte multe eforturi sperând să se bucure și de sprijinul Parlamentului European, în așa fel încât să facă față noilor răspunderi ce revin. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte. Acum, în numele grupului PPE, are cuvântul domnul Joseph Dol. Domnilor președinți, dragi colegi, după ultimul Consiliu European, țările noastre s-au îndreptat în, în uh, direcția cea bună, creându-se Fondul de Solidaritate peren. Cele 27 de state membre au dovedit încă o dată importanța pe care o dau monedei euro și solidarității între statele membre, cele mai solide și cele care au la un moment dat dificultăți. Decizia de a realiza un pact al monedei euro între statele din zona euro și celelalte este semnificativ pentru voința conducătorilor europeni să tragă învățăminte de pe urma crizei financiare. Moneda noastră comună ne obligă la mai multă coerență în alegerile noastre economice și sociale. A trecut momentul în care în orice stat putea, fără a-și consulta partenerii, să hotărească să impună o fiscalitate atipică sau reguli sociale aparte. Regula e simplă. Fiecare stat trebuie să poată beneficia de solidaritatea partenerilor săi din, săi din zona euro, dar această solidaritate nu poate fi acceptată de popoarele noastre decât dacă știu că fiecare face eforturi comparabile în gestiunea bunurilor publice și pactul monedei euro în acest sens este un pact important spre convergența economiilor noastre. Grupul nostru îl sprijină în mod ferm și continuă să ceară ca aplicarea sa să fie realizată în cadrul metodei comunitare sub autoritatea Comisiei, dragă domnule președinte. Ați făcut lucruri bune, dar trebuie să mergeți mai departe prin această metodă comunitară sub autoritatea Comisiei. Așa doar vom putea construi Uniunea Europeană. Dragi colegi, știți că sunt uh, încăpățânat și voi repeta acest lucru de câte ori va fi nevoie aici. Uniunea Europeană se distinge în lume prin modelul economiei sale sociale de piață, un model față de care concetățenii noștri sunt atașați și care se bazează pe principiul solidarității, dar care este dificil de păstrat în contextul globalizării. Se pune întrebarea cum putem să-i asigurăm un viitor viabil, găsind calea de mijloc între asistența uh, cerută de socialiști care ne duce în pragul falimentului și liberalismul extrem ale căror pericole le-am văzut cu ocazia crizei financiare. Pentru a reuși acest lucru e nevoie de trei lucruri pe de o parte, ca toate țările să-și reducă deficitul, în al doilea rând, să se adopte regulile fiscale și sociale comparabile și, în al treilea rând, să se investească împreună în inovare pentru a ne consolida creșterea economică, care astăzi este insuficientă. Nu putem să ne păstrăm modelul decât dacă investim în sectoarele de viitor, energiile verzi, nanotehnologii, biotehnologii și așa mai departe. Având în vedere marja noastră de manevră financiară redusă, cea mai bună cea mai bună modalitate de a răspunde provocării creșterii sunt economiile de, la scară. Fără investiții masive în inovare, fără un plan european în acest sens, ne vom priva de capacitatea de a realiza cu concurenții noștri. Dragi colegi, în timp ce șefii de state și de guverne se reuneau acum 10 zile, centrala de la Fukushima continua să preocupeze întreaga lume și uh, revolta uh, din Libia aștepta reacția europenilor. Țările noastre și Uniunea Europeană au acționat în mod responsabil. În ceea ce privește criza nucleară, am oferit Japoniei cunoștințele noastre, experiența noastră într-o situație foarte dificilă și preocupantă pentru această țară, dar și pentru întreaga comunitate internațională. Cu siguranță va exista uh, uh, o atitudine dinainte de Fukushima și una de după Fukushima. Grupul nostru dorește ca situația de după Fukushima să fie o perioadă de reflexie și de acțiune pentru a consolida în mod semnificativ regulile de securitate nucleară și, pe de altă parte, o sporire a eforturilor noastre pentru producția de energie ecologică. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră, domnule președinte, în ceea ce privește Cotivoar, în ceea ce privește zona Mării Mediterane. Salut apelul Consiliul European pentru retragerea lui Gaddafi pentru a uh, întoarce o nouă pagină în istoria acestei țări. Sper că toate statele noastre vor sprijini o politică de vecinătate ambițioasă uh, și de succes în sud, la sudul Mării Mediterane, așa cum au știut să o facă în anii 90 în estul Uniunii Europene, în estul Europei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Martin Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ascultăm uh, discursurile domnului Van Rompuy și ale domnului uh, Barroso, dacă le-am ascultat cu atenție, ne aducem uh, aminte de un cântec din Germania, un cântec tradițional în care spune că totul este foarte bine pe nava care se scufundă. Deci totul s-a făcut foarte bine pentru binele tuturor. Dar eu nu reușesc să înțeleg aceste uh, discursuri. Eu înțeleg că nu ați putut să veniți aici să ne informați despre lucruri într-un mod negativ și eu aș face la fel dacă aș fi președintele Consiliului European. Um, și aș veni și aș prezenta în cele mai frumoase culori aceste uh, discuții. Dar dumneavoastră ați uitat să vorbiți aici despre uh, despre marile discrepanțe, despre faptul că nu există niciun fel de consens, de exemplu, în Germania, între Germania și Franța, în ceea ce privește Libia. Fragmentarea Uniunii Europene într-un subie- într subiect central, uh, global, este un indiciu al faptului că totul nu este totul bine, nu este totul sub control. Rezultatele acestui Consiliu, domnule Van Rompuy, ar fi putut să le avem deja în anul 2010. Deci ar fi fost mai bine, de fapt, să le avem, ar fi trebuit să le avem în anul 2010 și ne uităm la ce s-a întâmplat, la această spirală negativă în zona euro. A trecut un an. De fapt, în primăvara lui 2010 ar fi trebuit să fie luate măsurile care se iau acum. De ce oare nu s-au luat aceste măsuri în primăvara lui 2010? Pentru că în Consiliul European, în instituția pe care dumneavoastră o prezidați, nu metoda comunitară, nu spiritul comunitar și nu obiectivele comune uh, sunt cele care hotărăsc ceea ce se discută și ceea ce se hotărăște, ci toate rezervele naționale tactice. Acestea sunt cele care contează și de aceea Europa suferă astăzi. Eu, domnule Barroso, aș fi așteptat din partea dumneavoastră să spuneți, să ne explicați cum e posibil ca partidul căruia aparține dumneavoastră, al cărui șef ați fost, care v-a făcut premier în Portugalia, aceeași, același partid poate să ducă la căderea unui guvern care impune măsuri în Portugalia, măsuri pe care dumneavoastră și comisarul care stă lângă dumneavoastră le-ați cerut din partea acestui guvern. Sigur că nu put, vă putem reproșa acest lucru, nu mai sunteți șeful acestui partid, dar din partea președintelui Comisiei m-aș fi așteptat să spună ceva clar față de această tactică națională care eh, prejudicează Uniunea Europeană pentru că căderea guvernului arată care este spiritul din această țară atunci când eh, guvernul face ceea ce îi cere cadrul de stabilitate. În acest fel Europa nu poate să progreseze. Ce m-a îngrijorat pe mine foarte mult și n-am auzit niciun cuvânt despre acest lucru este, este faptul că întotdeauna, înainte de un Consiliu European, se desfășoară, se derulează același film. De-abia ajung uh, șefii de stat și de guvern să se pună de acord asupra unor măsuri de stabilizare a euro sau asupra unei măsuri care să poată să stabilizeze un stat euro, vine o agenție de rating în sitiul londonez sau la New York și degradează această, acest stat cu același rezultat, și anume creșterea speculației împotriva monedei euro. Când vom avea odată curajul să spunem că Europa nu se mai lasă condusă de acești speculanți? ce le spunem de fapt băncilor? Sunt recunoscător, domnule Barroso, că ați spus am să vin cu o propunere cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Banca Centrală Europeană împrumută bani un procent acelor bănci, bani, bani cu dobândă de 1% acelor bănci care cer 10% băncilor europene. Deci, băncile sunt în continuare mari profitori de pe urma crizei și de aceea trebuie să avem odată această taxă pe tranzacție financiare ca să fie implicați și ei la povara acestei crize financiare. Domnule Barroso, ați vorbit despre Europa 2020 o mai mare ocupare, mai multe investiții, mai multă cercetare și educație, o mai bună protecție a mediului. Minunat! Dar prin investiții publice tot mai mici. Iar un rezultat este că Europa 2020 e o strategie minunată. E ca și procesul de la Lisabona, care a fost minunat, dar va eșua. Va eșua dacă în dezvoltarea economică a Europei vom încerca doar în mod unilateral să reducem bugetele. Avem nevoie de curajul de a face investiții publice. Uitați-vă la investiții, investițiile care se fac în statele emergente. Uitați-vă la investițiile publice din India, din Brazilia, de pe alte continente. Ce se investește acolo din bani publici? Acolo Europa face reduceri și va muri și de aceea în acest pachet privind guvernanța economică ar trebui ca obiectivele uh, Europa 2020 să devină obligatorii, pentru ca guvernele să se oblige să și facă ceea ce anunță cu cuvinte mari, după care merg, fac reduceri bugetare și reduc bugetul european și astfel împiedică îndeplinirea acestor obiective. De aceea, domnule Barozo, eu mă aștept din partea dumneavoastră și din partea comisarului Lewandowski un plan, un program de reformă ambițios, cât mai repede posibil. Președintele Parlamentului întrerupe. Dau acum cuvântul președintelui Guy Verhofstadt în numele liberalilor și democraților. Yes, Mr. President. Um domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră referitoare la ședința Consiliului European. Hai să, haideți să fim cinstiți. Eu cred că criza nu se termină și chiar și cu măsurile pe care le luați dumneavoastră, criza nu e ca și terminată și până în prezent, ceea ce am făcut în Uniunea Europeană, dragi colegi, este că am folosit acele măsurele care de fapt sunt necesare, dar care nu ne permit să rezolvăm problema și care ne costă foarte mulți bani. 600 de milioane pentru Irlanda. Nu mă refer, la, mă refer și la, cele 20, la care se adaugă cele 24 de milioane pe care le-am hotărât pentru băncile e, irlandeze. Avem uh, 66 de milioane pentru uh, euroobligațiunile ce au fost lansate pe piață. Însă ce vom face pentru că acestea nu pot să meargă pe piața secundară? Și iată, problema noastră continuă. Și în plus de aceasta mai aveam 100 de milioane de miliarde de euro acceptate uh, spre împrumutare de către Banca Europeană. Deci e vorba de aproape un trilion de euro pe care le-am investit în această criză imensă și care reprezintă de fapt de trei ori bugetul Uniunii Europene. Și partea cea mai proastă încă n-a, uh, nu s-a petrecut. Există această criză a ratelor interstate uh, care ar putea să înrăutățească și mai mult situația. Bineînțeles, trebuie să combatem inflația, însă acest lucru va duce la o înrăutățire a situației. Deci, e vorba de 400 de miliarde de euro pe care le-am investit și oare acest lucru a, a rezolvat criza? Nu, încă nu. Cred eu că ceea ce este necesar în momentul de față este să avem o abordare curajoasă și directă pe care încă nu o avem în momentul de față. Și am avut ocazia să discut recent cu președintele Băncii Naționale din țările de jos, care a publicat tocmai un raport special acum câteva zile și el a fost foarte critic în ceea ce privește rezultatele tuturor măsurilor ce au folate în ultima vreme. El a spus regulile bugetare nu sunt suficient de constrângătoare. Pachetul de guvernanță economică e prea mititel și, de fapt, pentru zona euro este prea slab, pentru că nu există niciun mecanism pentru a-l implementa. Eu nu pun de la mine, ci citez e din cele spuse de președintele Băncii Naționale din țările de jos. Și dintre, în al treilea rând, pachetul de supraveghere financiară este de, desfășurat prea mult pe o bază națională. Eu cred că are dreptate, dragi colegi. Și am mai putea adăuga și alte elemente. Primul ar fi facilitatea de stabilitate financiară și mecanismul pentru stabilitate, e vorba de, de, de elemente care nu pot funcționa pentru că încă mai avem regula unanimității, ceea ce înseamnă că întreaga zonă euro ar trebui de acum înainte să fie ă, la cheremul euroscepticilor și a partidelor eurosceptice dacă noi hotărâm că această regulă a unanimității trebuie să continue. Și în final, și acesta este mesajul meu Astăzi, încă mai e nevoie de o adevărată curățare a băncilor europene. Problema încă nu e rezolvată și redresarea economică în Europa nu poate începe dacă, înainte de toate, nu rezolvăm tocmai această problemă. Uh, știm că încă mai există și alte produse în acele portofolii de produse financiare care se află în bănci și cu siguranță acestea vor pune probleme în anumite țări. Vedem că țările se confruntă deja cu anumite uh, dificultăți în ceea ce privește rata dobânzii. Aceasta crește fiecare săptămână, fiecare lună. De aceea, domnule Barroso, ar trebui să organizăm o adevărată discuție precis pe acest subiect. Pactul de stabilitate este un lucru bun, Parlamentul lucrează pe acest pact. Guvernanța economică trebuie întărită pentru că ce avem în momentul de față e o abordare individualistă și nu poate funcționa, n-a funcționat nici în trecut, nu va funcționa nici pe viitor, deci e nevoie de metoda comunitară, în așa fel încât să punem capăt regulii unanimității, uh, pentru că, de fapt, dacă uh, menținem această regulă, atunci menținem și posibilitatea pentru eurosceptici de a pune bețe în roate proiectului european. Și apoi, bineînțeles, pentru a avea o redresare economică, trebuie mai întâi un mecanism european care să facă o adevărată curățare a băncilor. Noi am dat bani băncilor europene, am făcut investiții uh, financiare în Europa, așa cum spunea Adinau și domnul Schulz. În același timp, uh, am acoperit și anumite deficite publice ale statelor uh, europene. Cum vom putea să facem acest lucru? De unde vom lua banii? Și asta se poate face doar dacă vom avea euroobligațiuni. Aceasta este calea de urmat. Și eu sunt de părere, domnule Barroso, că acum a venit momentul pentru rezultate. A trecut vremea discuțiilor. A venit momentul să avem rezultate concrete pentru a putea rezolva criza. Mulțumesc următorul orator din partea verzilor. Are cuvântul domnul copreședinte Combendit. Domnule președinte, domnilor președinți, dragi colegi, domnule Van Rompuy, trebuie să recunosc faptul că uh, Martin Schulz uh, a, citit, uh, a citat o, un cântec german, în Franța, avem și noi o zicală, toate bune, doamnă Barcheză, nicio problemă. Dar haideți să nu ne amăgim, chiar dacă ne place să vă ascultim, ascultăm, uneori mai citim și ziarele, știm exact cum au mers lucrurile la acest Consiliu, nu ne spuneți povești. Știm care sunt problemele, n-am venit aici să pierdem vremea. Aș dori să vă spun un lucru dumneavoastră și domnului Barroso. Tot vorbiți despre stabilitate, creștere, um, ocupare și competitivitate. Bine, dar știți, în, în cazul cetățenilor, E vorba mai repede de inegalitate, sentimente de injustiție și precaritate. Iată cum se traduc aceste termeni, acești termeni ai dumneavoastră. Și dacă Uniunea Europeană nu se schimbă și nu încearcă să găsească un răspuns la acest sentiment de injustiție, de inegalitate sau această inegalitate reală și la precaritate, cetățenii înțeleg cuvântul competitivitate prin tot noi o să suportăm problemele. Și aici aceasta este problema noastră reală, pentru că mecanismul de salvare a băncilor, care este într-adevăr necesar, este interpretat de cetățeni ca fiind mesajul băncile n-au nicio problemă, cei care lucrează acolo au salarii mari și oamenii nu înțeleg, li se pare o nebunie să cheltuim atâți bani de la cetățeni, de la bugetele naționale pentru ca, până la urmă, de fapt, inegalitățile să crească. Toate statisticile din ultimii ani ne arată faptul că inegalitățile cresc. Dacă nu găsim o soluție la această problemă, cetățenii se îndepărtează și vedem acest val de extremă dreaptă anti-europeană care câștigă teren în întreaga Uniune Europeană și problema este tocmai aceasta că nu suntem capabili să răspundem la aceste sentimente de inegalitate, injustiție și precaritate. Atâta timp cât nu vom găsi o soluție, nu vom putea avansa pe calea cea bună. Și Giffer Hofstadt a spus, în ceea ce privește euroobligațiunile, ce trebuie să spunem cetățenilor, ce trebuie să mobilizăm? Un fond, într-adevăr, de salvgardare, de apărare. Da, dar dacă nu avem un fond de investiții, dacă nu arătăm faptul că dorim să relansăm economia noastră, și pentru asta e nevoie de euroobligațiuni, nu doar de apărare, ci de investiții. Dacă nu mergem deci în această direcție, cetățenii nu vor înțelege nimic, nu vor înțelege această politică. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. De ce nu putem astăzi să luăm măsuri sociale pentru a contracara inegalitatea, măsuri care să însemne ceva pentru cetățeni, de exemplu, să hotărâm ehm, asupra unui salariu minim în Europa, nu de aceeași sumă, dar este incredibil că o țară ca Germania se reechilibrează din punct de vedere economic, dar nu se discută despre această problemă și chiar și un, un stat care se descurcă cel mai bine azi în Uniunea Europeană, Germania, este incapabil să găsească un salariu minim pentru cetățenii săi. Este incredibil că nu se poate face, face acest lucru în guvernanța economică și socială a Europei, legătură cu Libia. După cum a spus Martin Schulz, are dreptate, situația este dramatică. O țară ca Germania se ascunde și alte țări au încercat să găsească o soluție și eu trebuie să spun, sunt de acord. Dar ceea ce aș dori acum când vorbim despre politica de vecinătate, haideți să facem bilanțul prostiilor pe care le-am făcut până acum în politica de vecinătate. Relațiile noastre cu Gaddafi înainte de a-l bombarda, relațiile țărilor europene cu domnul Gaddafi, cu domnul Ben Ali sau cu domnul, domnul Mubarak. Haideți să evaluăm acordurile de asociere și cât contau în ele articolele privind drepturile omului pentru noi. Deloc! Haideți să nu ne mai mințim pe noi înșine! În Consiliul European ați stat măcar 5 minute să vă gândiți la ceea ce nu s-a făcut înainte în politica din zona Marii Mediterane. V-ați gândit la aceste lucruri. N-am citit nimic în acest sens în ziare, n-am auzit ce ar, s-ar fi spus la Consiliul European în legătură cu acest aspect. Dacă Consiliul European ar fi capabil să-și facă un minim de autocritică în legătură cu ce nu s-a făcut până acum, ar fi foarte bine. Acum, în legătură cu Japonia. Problema securității nucleare. Soluția este simplă este să scăpăm de energia nucleară. Nu există energie nucleară cu risc zero. Lucrurile nu se vor face de pe o zi pe alta, dar dacă nu abandonăm energia nucleară, nu vom avea niciodată securitate. Aceste stress tests sunt ce sunt, dar apar accidente. Președintele Securității Nucleare din Franța, domnul Lacoste, a spus, și este incredibil acest lucru, că până acum niciodată nu am studiat cumularea riscurilor de accident. Și asta s-a întâmplat în Japonia. Nu este un accident, este un cumul de 4-5 accidente plus erori umane care au dus la situația de astăzi. Este imposibil din punct de vedere matematic să se asigure această securitate totală, perfectă, atâta timp cât europenii nu vor face acest lucru, nu vor lua această hotărâre, nu vom scăpa de energia nucleară de azi pe mâine, dar dacă, până nu vom scăpa de ea, nu vom putea vorbi despre securitatea perfectă. Ea nu există în ceea ce privește energia nucleară, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Buzek. Acum, în numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Zarhadil. Tématem uplynulé Evropské rady byla economica. Mulțumesc, domnule președinte stabilitatea zonei euro, economia, a fost îndel- pe multă vreme discutat la nivelul Consiliului European. Și știți că există deputați care vin din țări care nu vin din țările zonei euro și care nici nu, poate nu doresc să se adauge uh, pactului zonei euro. Noi ne dorim o Europa prosperă, ne dorim guverne care să dea dovadă de simț de răspundere, care să pună capăt îndatoririi publice, care să întreprindă măsuri de reformă fiscală, care să instaureze din nou disciplina financiară. Noi suntem de acord cu acest lucru, însă ceea ce ne uh, nu ne uh, uh, convinge în momentul de față e tocmai programul ascuns pe care nu numai Comisia Europeană, ci și anumite state membre și anumite grupuri politice vor să uh, promoveze, și anume exploatarea acestei crize pentru a merge și mai departe în armonizarea fiscală. Deci ideea fiind să se obțină o uniune fiscală, o integrare politică completă. Noi zicem nu noi nu ne dorim această unita, uniune. Noi, eu sunt în Parlament încă din 2004 și de fiecare dată când au, e vorba de dificultăți, aud mereu același slogan. E vorba de mai multă, e nevoie de mai multă Europa, e vorba de metodă comunitară. Eu nu cred că avem nevoie de acest lucru. Tocmai pentru că am ajuns la acea metodă comunitară, ne confruntăm acum cu problemele pe care încercăm să le rezolvăm. În Europa, am epuizat aceste posibilități de integrare europeană. Ar fi momentul să nu mai trăim în, într-o lume europeană de acum 50 de ani de zile, ci să revenim la prezent. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Bischi din partea GUE. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, grupul meu critică rezultatele reuniunii Consiliului. Acestea sunt nesuficiente, sunt insuficiente, în primul rând, în ceea ce privește politica economică. Aceste măsuri pe care le-ați uh, convenit le-am discutat săptămâna trecută într-o audiere. E nevoie acum de depășirea acestei mentalități neoliberale de profit și de fixare uh, de, pe conceptul de competitivitate care apare uh, clar în concepte precum flexisecuritate, de exemplu. E nevoie acum de o politică economică și de o impozitare care să fie corectă. Pentru că dumpingul de mediu și dumpingul social trebuie să fie uh, împiedicate prin niște măsuri comune. E nevoie de o reglementare comună a piețelor financiare pentru a nu se privatiza câștigurile uh, în timp ce uh, riscurile sunt suportate în comun de toată lumea. În ceea ce privește vecinătatea sudică și Libia. În Africa de Nord, mai ales în Libia, statele membre ale Uniunii Europene s-au, uh, au ajuns într-o situație macabră. Deja au fost criticate anumite puncte, trebuie să uh, spunem doar un lucru în plus. Și foarte clar, dictatorul Gaddafi luptă împotriva demonstranților cu arme pe care le-a cumpărat de la noi. E, de asemenea, trupele NATO uh, sunt acolo, desfășoară operațiuni pentru a proteja civilii de asemenea, armele utilizate sunt europene și americane, și cele utilizate de către NATO. Și mă întreb care este codul de uh, conduită, uh, codul, un cod uh, onorabil în ceea ce privește uh, vânzarea de arme. În ceea ce privește inegalitatea socială, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Lampedusa, în care, unde ajung sute de refugiați din Africa de Nord, care e situația de acolo, mă tem că și cu aceste noi concepte de vecinătate, în continuare, politica europeană va fi una bazată pe interese naționale și nu pe nevoile țărilor partenere. Și în ceea ce privește Japonia, astăzi și mâine discutăm de asemenea despre Japonia și aici e nevoie de o abordare europeană coerentă, care din păcate nu există încă în ceea ce privește controle, controlele de securitate, aceste teste de rezistență. Cu atât mai puțin există o abordare europeană. Și nu mă mir atunci când văd că cetățenii sunt foarte sceptici și întreabă ce se întâmplă deci în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Are acum cuvântul domnul Godfrey Bloom, Libertate și Democrație. Oh, well, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, m-aș întoarce la situația din Libia când a înțeles clasa politică faptul că colonelul Gaddafi este un om rău? Când Domnule președinte, uh, mai era dată ieri strângeați în brațe și acum v-ați dat seama uh, că este un rău, un rău. Nu putem uita victimele de la Lockerbie uh, și noi de atunci știam cum era acest om, dar are petrou, are bani, așa că ați refuzat să înțelegeți acest lucru, nu-i așa? Ei bine, acum ați văzut și, și situația vă obligă să acționați altfel. Dar primul ministru Bitan britanic tot dă din gură a a um, făcut rău a, uh, forțelor navale, forțelor aeriene britanice și totuși spune că este conservator, dar sincer nu-l ascultă nimeni. Tot vorbim despre violența împotriva poporului, despre democrație, dar îl lăsăm pe acest criminal din Zimbabwe de ani de zile acolo și nu facem nimic. De ce? Pentru că acolo nu există nici bani, nici petrol. E tipic pentru acest parlament acest lucru ipocrit care tot dă din gură. Mulțumesc! Pan Bare... Mulțumesc, domnul Madlener are cuvântul acum din partea neafiliaților. Meneer Barroso, u krijgt uw Mulțumesc, domnule președinte domnule Barroso, lucrurile vor fi așa cum ați vrut și dumneavoastră. Va exista un mecanism permanent de stabilitate care să financeze statele care uh, s-au îndatorat prea mult, un fond care să acopere riscurile pentru țările care nu și-au făcut treaba așa cum trebuie. Și acest lucru nu va fi suficient, așa cum uh, pactul de stabilitate și creștere nu este suficient. E vorba de un acord slab și acesta E vorba de un acord prin care se acordă uh, împrumuturi unor state care nu și-au făcut treaba cum trebuie. Dacă ne uităm la Grecia, la Portugalia, la Irlanda, aceste țări au fost ajutate și rezultatul care este? Țările care au bugetul în ordine, de exemplu, se vorbim aici despre țările de jos. Cetățenii din țările de jos vor trebui să plătească nota pentru supraîndatorarea grecilor, irlandezilor, portugalilor și așa mai de, portughezilor și așa mai departe. Și acest lucru nu poate să fie um, acceptat. Aceasta nu înseamnă solidaritate, să plătești pentru ceea ce au făcut alții în mod greșit. Nu așa se salvează moneda euro aceste țări trebuie să fie scoase din zona euro. Ar trebui ca și Grecia și Portugalia să-și reintroducă fostele, monedele lor naționale și să își curețe singure bugetele. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Vener Lange. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că rezultatele Consiliului European sunt un pas important, dar urmează, trebuie să urmeze și alți pași mult mai importanți. Pentru că Pactul de Stabilitate și Creștere nu a fost respectat și dacă nici acest acord de, um, din 24-25 martie nu va fi respectat, atunci nu ajungem nicăieri. Și criza nu a trecut. Criza este în continuare în desfășurare. Pentru că acum, la doi ani și jumătate după, după eșecul Lehman Brothers, cum s-au lucrurile? Taxa pe tranzacțiile financiare încă nu a fost pusă în aplicare. Comisarul responsabil a refuzat această uh, taxă și mă întreb ce facem noi aici? Parlamentul în legislatura trecută a cerut um, reforma pieței financiare și, de asemenea, uh, fostul comisar pentru piața internă a refuzat cerințele Parlamentului. Aceasta este realitatea. Comisia nu a fost un lider pentru a rezolva problemele. Din păcate, și în Consiliu am putut să vedem că există un egoism, egoism național care nu, pe care statele nu reușesc să-l depășească. Deci nu există niciun fel de uh, motive de, de bucurie acum și dau dreptate domnului Verhofstadt. Consolidarea bugetară este insuficientă, guvernanța nu este obligatorie, pactul euro este mult prea uh, slab și statele naționale mult prea puternice. Dacă nu avem curajul pentru o mai multă Europa, să cerem Uh, acest lucru guvernelor naționale, atunci nu vom avea o soluție pe termen lung. Domnule Barroso, eu v-am criticat atunci când colegii din Grecia, din grupul meu, au vorbit și au votat împotriva programului pentru Grecia. Eu nu sunt de acord în principiu cu domnul Schulz că atunci când un socialist uh, este scos de la putere, de la putere acest lucru este um, neapărat un lucru rău. Dar în Portugalia programul dumneavoastră a votat împotriva programului, programului dumneavoastră. Acest lucru nu are voie să se întâmple în Europa și de aceea vreau să vă rog pentru că vreau să vă rog să avem o metodă comună, pentru că astfel cu interese naționale nu avem niciun viitor. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Estrela, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, este o întrebare pe care ne putem pune și anume, da, Oare deciziile luate la nivelul Consiliului European sunt adecvate pentru a depăși criza? Mulți sunt de părere că răspunsul este afirmativ. Însă măsurile ce au fost hotărâte sunt uh, destul de lente și nu sunt uh, suficient de vizibile. Uh, iar cei care nu au niciun fel de scrupule își mai pot pune și altă întrebare. Ce se întâmplă cu agențiile de rating? Ce face Europa pentru a avea propriile sale agenții de rating care să fie independente? Domnule Barroso, ce poate face un stat membru care ar dori să evite Uh, să facă apel la obținerea de împrumuturi externe, pentru că acest lucru se face întotdeauna cu dobânzi deosebit de ridicate. Ce va putea face Portugalia concret în acest sens? pentru a finanța economia sa. Vedeți că aici subiectele sunt foarte importante. Însă știm foarte bine că agențiile de rating de multe ori sunt de fapt în slujba celor care fac speculă. Și atunci, cu siguranță, că uh, o parte din dobânda pe care o plătește Portugalia pentru împrumuturile ce le obține pe piață este, uh, reprezintă un comision pentru aceste agenții de rating. Și iată că noi acum ne confruntăm cu o situație dificilă în zona euro și insist, în zona euro există veritabile atacuri împotriva monedei euro. Se pune sub semnul întrebării nu numai moneda euro în sine, ci întregul proiect european. E nevoie de un răspuns european, în așa fel încât să putem ieși din criză. Iar pentru asta avem nevoie de mai multă Europa și nu de mai puțină Europa. Trebuie să fim la înălțimea istoriei noastre, la înălțimea uh, viitorului ce ne așteaptă. Trebuie să redăm speranță cetățenilor europeni. Pentru că fără speranță nu poate exista niciun proiect european. Are acum cuvântul doamna Gular, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc. Domnilor președinți, ne-ați prezentat o imagine pozitivă a acestor discuții. Există elemente pozitive, nu voi reveni asupra lor, dar pe mine mă preocupă altceva, ceva dincolo de detaliile tehnice pe care le-ați prezentat. E vorba de această fractură nord-sud care continuă să adâncească în Uniunea Europeană. Persoane care unele persoane pretind că unii au dreptate și alții greșesc, că unii sunt buni și alții sunt răi. Și uită interdependența. E grav acest lucru. Și în refuzul de a discuta problema băncilor pe care a evocat-o Um, Giefer Hofstadt uh, se regăsește refuzul unor țări din Nord care dau lecții statelor din Sud și refuză să-și recunoască responsabilitățile. Deci, domnule președinte al Consiliului European, dacă aveți ceva de făcut, dumneavoastră și domnul Barroso, este tocmai să evitați cu orice preț adâncirea acestei fracturi. E nevoie de soluții acceptabile pentru toată lumea. Toată lumea trebuie să facă față propriilor responsabilități. Un ultim aspect. Consider că Consiliul European uh, este prea repliat asupra um, sa însăși. Uită de dimensiunile globale. Nu se vorbește nimic despre relațiile externe ale zonei euro în cadrul femeiului. Eh, e nevoie de reformă la nivel mondial și nu se fac propuneri care să încearcă să facă din moneda euro o adevărată monedă mondială. Mulțumesc! Lambert, für zwei Minuten. Mă recomandă domnul Lambert, două minute. Si. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte Van Rompuy, eu vă respect atât munca cât și vă respect și pe dumneavoastră personal, însă din păcate nu m-ați convins. Uh, spuneți că nu trebuie să ne facem griji Uh, însă eu spun că în momentul în care examinăm pactul acesta pentru euro, discutăm despre competitivitate, de fapt asta ce înseamnă? Discutăm despre salarii, despre mai multă flexibilitate, mai puțină securitate. Dacă vreți vă citesc motamo ce, se scrie, ce scrie acolo. Uh, nu se spune nimic despre productivitate, despre resurse, despre energie. Nu vom câștiga niciodată această întrecere pentru salarii mici dacă e să ne luptăm cu China. În schimb, China ne va uh, întrece pe noi în ceea ce privește energia și resursele. Ce mai rămâne din competitivitate pe acest teren? Apoi, ați spus trebuie să nu ne, ne liniștim în ceea ce privește alocațiile sociale, uh, dar pe de altă parte spuneți că trebuie să reducem cheltuielile, însă 40% din cheltuielile publice sunt cheltuieli sociale. Spuneți, nu vă faceți griji, ne ocupăm de venituri. Haideți să discutăm despre venituri. Baza care este utilizată pentru impozitarea întreprinderilor e adevărat, cu adevărat o glumă, o glumă. Uh, în text, utilizați condiționalul, spuneți că trebuie să fie un alt punct de vedere, deci uh, de, alte praguri pentru venituri, deci este evident că nu se poate alege uh, din opțiunea fiscală, pe, de bunăvoie să alegi opțiunea care te costă cel mai scump. Apoi ați vorbit despre bănci, ați vorbit despre testele de rezistență. Testele de anul trecut au fost o glumă, nu știu dacă și anul ăsta tot așa ne, va face, ne vom face aceeași glumă. Uh, Trebuie să vedem dacă aceste teste sunt serioase, pentru că într-un într târziu cine va alimenta cu fonduri băncile? Contribuabilul european, nu acționarii. Și apoi, în final, uh, am senzația că nu vorbim tocmai despre elefantul care se plimbă la noi în sufragerie și anume instabilitatea și datoriile pe care le au statele membre, mai ales Grecia. E nevoie de reforme structurale. Cu cât vom face aceste reforme mai târziu, cu atât ne va costa mai scump. Äh, Acum are cuvântul domnul Callanan, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când Uniunea Europeană se confruntă cu o anumită problemă, cade în capcana de a găsi soluții birocratice complexe care sunt de fapt disproporționate, disproporționale pentru uh, severitatea problemei. Și această greșeală o, face acum, o facem acum în ceea ce privește criza financiară. E nevoie, într-adevăr, de acțiune, dar multe dintre soluțiile propuse vor avea consecințe foarte dăunătoare pe termen lung pentru viitorul Europei. Oportunitatea uh, este uh, utilizată de mulți pentru a lansa planul de guvernare economică cu tot felul de uh, principii de intervenție și de control. Soluția, ni se spune, este de a face abuz de, uh, de exemplu, articolul 122 al tratatului. Acesta nu a fost niciodată menit pentru pachetele de salvare și sper că țările vor avea uh, curajul să uh, conteste această decizie în curțile europene de asemenea, se restrânge prin aceste uh, măsuri um, puterea democratică a votanților. Dacă ne uităm la situația din Irlanda, acum stabilizarea sistemului bancar este uh, o stabilizare care e absolut necesară în alte state membre care sunt foarte expuse și faptul că Irlanda s-a supraîndatorat are uh, acum ca și consecință creșterea uh, taxei corporatiste pentru foarte multe țări. Acest lucru nu este democratic și nu este just, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, că acum cuvântul doamna De Brun, un minut. Uh, Mulțumesc. Cum poate Consiliul și Comisia să-și închipuie că ajutând Irlanda, vor pune capăt acestei crize. Rezultatele acestor politici hotărâte la acest summit um, sunt îndepărtate împotriva cetățenilor. Sunt măsuri uh, care au obiectivul de a uh, spori creșterea economică, dar măsurile impuse în Irlanda de Fondul Monetar Internațional uh, duc la pierderi de locuri de muncă și la servicii publice de mai bună, mai proastă calitate. Este, ne este imposibil să ieșim în această criză fără ajutor. Are cuvântul acum doamna Țavela. Mulțumesc, doamna președinte. Pactul Euro Plus are drept scop să întărească și să sporească competitivitatea europeană. Însă cum putem ajunge la obținerea unei valori uh, plus valori uh, la economia europeană în momentul în care regulile de pe piață sunt pur și simplu încălcate? produsele noastre, produsele europene, sunt înlocuite de produse de contrafacere și contrabandă, care sunt importante din țări care utilizează în mod extensiv mâna de lucru ieftină. De aceea cred eu că trebuie să identificăm și să protejăm produsele noastre geografice, cu, cu denumire geografică, în așa fel încât acestea să poată să supraviețuiască. Iar propunerea mea este că ar trebui să includem uh, identificarea și protecția a, anumitor zone în Europa, acest lucru să figureze clar, negru pe alb în pact, pentru că altfel nu vom reuși să ajungem la o Europa competitivă, având în vedere concurența agresivă din partea economiei globale. Mulțumesc, acum cuvântul domnul Van Heck, un minut și jumătate. Thank you, președinte. Dacă ne uităm la criza din Libia, acest lucru, aceasta ne arată lipsa unei strategii geopolitice europene adecvate, care să protejeze interesele europene. Acesta este un adevăr trist. Și vedem că acesta are și consecințe. Ce se întâmplă acolo sunt consecințele unei politici interne greșite ale domnului Sarkozy toți cei din acest, această sală plenară care doresc căderea lui Gaddafi, plecarea lui, aceștia, uh, mulți dintre ei s-au lăsat fotografiați uh, dând mâna cu, cu Gaddafi sau l-au susținut în trecut. Deci, acum trebuie să găsim un răspuns la întreaga, întreaga chestiune, nu doar să ne concentrăm asupra lui Gaddafi. Noi suntem un club eterogen și, de asemenea, statele din această regiune, din Africa de Nord, sunt foarte eterogene. Ele au mentalități diferite și trebuie să avem grijă să intervenim dacă e nevoie în această zonă pentru ca aceasta să nu cadă într-un haos din care să nu poată ieși. Eu cred că există un război tăcut la frontierele Uniunii Europene. Vin uh, bănci cu imigranți, dar noi nu vorbim serios despre problema imigrației. Are acum cuvântul doamna Vortman, cu două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, la ultimul Consiliu European au fost luate decizii care acum un an de zile nu ar fi fost luate. Și aș dori să mă adresez președintelui Van Rompuy și președintelui Barroso pentru a le mulțumi. Aceste decizii reprezintă un pas înainte, un pas important, deși într-o direcție destul de grea, pentru că trebuie să restabilim încrederea în zona euro, în moneda euro, în economia europeană. Trebuie să ieșim din criză prin întărirea creșterii economice și prin întărirea ocupării. Parlamentul nostru are un rol de colegiuitor în pachetul legislativ care ne va permite să întărim guvernanța economică. Și ne-am fi dorit mai multe, un proiect mai ambițios și am fi vrut să putem continua împreună cu dumneavoastră discuțiile pe aceste teme. E nevoie de un ansamblu monetar și economic care să fie mai ambițios, care să se bazeze pe propunerile Comisiei. Mulți dintre colegi au spus deja că e nevoie de un pact de stabilitate și de creștere care să fie mai îndrăzneț, cu proceduri mai uh, curajoase. În același timp, e nevoie de coordonare economică și socială întărită, care să meargă dincolo de angajamentele luate în pactul euro, pentru că în strategia UE 2020 există principiile economiei noastre de piață, economiei sociale de piață. Aceasta este ancora ce ne va permite să asigurăm creștere și ocupare pentru cetățeni. Și aceste obiective, și mă adresez domnului Barroso, sunt obiectivele noastre pe care dorim să le includem și în proiectele de reformă la nivel național, iar pentru asta e nevoie de uh, sugestii, de idei. Dumneavoastră spuneți că se va ajunge la un acord în luna iunie și că va, vom ajunge la o concluzie. Însă nu am putea oare să începem să facem încă de pe acum tot ceea ce este necesar pentru a pune în aplicare toate măsurile luate la Consiliu? E nevoie de o lansare deja încă de pe acum. Nu. Mulțumesc, doamnă Votman. Col are cuvântul acum domnul De Rosa, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să pun niște întrebări directe. Quartetului Troici și Consiliului Chiar doriți să salvați zona euro și proiectul european? Pe baza um, scenariilor celor mai pesimiste, uh, previziunile pentru Irlanda uh, sunt mohorâte. S-a spus însă că se vor plăti dividendele celor care au acțiuni la băncile irlandeze. Dar de ce Banca Centrală Europeană nu face nimic? de ce um, nu face nimic în ceea ce privește finanțarea băncilor irlandeze uh, pe termen mediu? De ce nu se spune nimic uh, în ceea ce privește relansarea economiei irlandeze um, ca la schimb pentru uh, um, ajutarea Irlandei să iasă din criza bancară? Răspunsul scurt este, se fac doar calcule electorale pe termen scurt. Criza economică din Irlanda reprezintă parte integrantă uh, a crizei europene și eșecul economiei irlandeze nu va fi doar un eșec al Europei, ci va fi uh, un eșec de care va suferi întreaga Europa. Quartetul trebuie să aibă o atitudine mai responsabilă. Avem nevoie din partea quartetului acum de imaginație, de viziune în negocierile cu Irlanda. Și, atenție, Irlanda este o țară democratică, ca și Franța, Germania, Finlanda. Suntem la Uh, cheremul poporului nostru. Electoratul irlandez a, aștept, a acceptat mături, măsurile de autoritate, dar trebuie să vadă că toți sunt tratați egal în Europa. Altfel, toleranța oferită guvernului irlandez nu va mai fi de actualitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Haglund, un minut și jumătate. Mulțumesc! În primul rând vreau să spun ceva pozitiv. Noi ne-am concentrat foarte mult asupra criticilor privind concluziile Consiliului, dar există și elemente pozitive. Pachetul de guvernanță economică este în sfârșit lansat și colegul nostru irlandez a exprimat îngrijorarea oamenilor. Această îngrijorare este legată de faptul că până acum uh, supravegherea macroeconomică nu a putut să aibă loc și pe baza acestui pachet de guvernanță acest lucru va, se va putea face. Cred că este un început bun. Dar există și anumite îngrijorări. Pentru că se pare că anumite lucruri nu s-au schimbat în conceptul nostru de guvernanță. Trebuie să facem niște uh, aranjamente, trebuie să respectăm regulile. Și problema este că dacă nu se schimbă uh, cultura din Consiliu privind luarea deciziilor, atunci nu mă putea lua deciziile cele bune. Eu cred că rezoluțiile noastre, hotărârile Consiliului sunt bune, dar e nevoie acum de cultura politică, de mentalitatea pentru a pune în aplicare aceste obiective. Deci, s-a văzut de fapt că la Consiliu discuțiile au fost dificile pe anumite puncte, dar mă bucur că există mecanismul de stabilitate și îmi pare rău că Finlanda a avut o poziție dificilă acolo, dar cred că e nevoie de o nouă cultură decizională în Consiliu. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Hefner. Dar nu îl văd în sală. Atunci dau cuvântul domnului Șimanski. Un minut. Nova arhitectura finanțelor publice în Uniunea Mulțumesc, doamna președinte. Noua arhitectură financiară în Uniunea Europeană se bazează pe dorința de a întări uh, uh suveranitatea uh, care există în statele membre la nivel fiscal și uh, la celelalte niveluri financiare. Nu sunt convins că pactul acesta euro plus va duce la o îmbunătățire a situației, însă consolidarea fiscală cu siguranță va reprezenta un pas înainte. Nu uitați că uh, ne dorim să eliminăm această concurență a fiscalității în Uniunea Europeană. Timp de luni de zile au existat creșteri de impozite în Irlanda, spre exemplu, tocmai pentru a face față acestei situații de criză creșterea uh, impozitelor, de fapt, reprezintă o posibilitate de a menține criza și nu de a o rezolva. Mulțumesc. Vreau să le spun colegilor care se anunță uh, pentru intervenții spontane, vreau să le spun că am deja 20 de cereri de cuvânt și nu cred că vom avea suficient timp înainte de vot. Dar, totuși, puteți în continuare să cereți să luați cuvântul. Are acum cuvântul domnul Murphy, un minut. Thank you, President Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Barroso, pe 19 ianuarie, răspândul lui Joe Higgins a ați declarat aici în Parlament că Uniunea Europeană încearcă să sprijine Irlanda și trebuie să recunoaștem că guvernul Fine Gael a capitulat în uh, fața băncilor. Este evident că clasa muncitoare din Irlanda și Europa a fost forțată să sprijine băncile europene și speculanții să plătească pierderile acestora. Propunerile pentru guvernanța economică reprezintă o încercare um, de a uh, salva situația economică pentru a se asigura că clasa muncitoare plătește în continuare criza. Această doctrină europeană va fi facilitată prin schimbarea tratatelor, prin crearea în Europa și Irlanda unei situații de evitare a referendumurilor. Uh, stânga din Irlanda va cere referendum privind această propunere de mecanism permanent de austeritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rossi, un minut și jumătate. Stimați colegi, o catastrofă de mediu nucleară a afectat Japonia. Uniunea Europeană se confruntă cu criza financiară, iar Magremul cu o criză politică. Populația este cea care suferă. Și nu putem accepta revizuirea acordurilor financiare, eh, dar ca întreprinderile noastre să sufere consecințele. Se spune că criza financiară este a trecutului, dar este o utopie acest lucru. E nevoie de un pachet de, de intervenții pentru a ajuta statelor membre să iasă din situația actuală pentru a se asigura stabilitatea întregii zone euro. Suntem și pentru reducerea birocrației uh, și normelor și promovării schimburilor cu țări terce cu condiția ca aceste schimburi să fie profitabile tuturor. În ceea ce privește Magrebul, considerăm că Uniunea Europeană uh, nu a fost la înălțime. Fiecare stat membru s-a exprimat singur și un alt reprezentant, doamna Ashton, nu a reușit să gestioneze această criză. Uniunea Europeană a abandonat Italia, având în vedere invazia necontrolată de clandestini. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Martin, un minut jumate. Mulțumesc, doamnă președinte. Europenii sunt îngrijorați și temerile lor cresc. Există două subiecte care sunt foarte îngrijorătoare. Pe de o parte, abordarea inconsecventă a crizei economice și financiare, faptul că în continuare și Consiliul și Comisia sunt în urma evenimentelor. Uitați-vă, priviți realitatea în ochi. Avem nevoie de o tăiere a datorilor în Grecia și probabil și în Portugalia. Nu vom putea să evităm acest lucru și cât mai uh, târziu vom uh, face acest pas, cu atât mai mari vor fi costurile și cu atât mai mult cetățenii nu vor mai crede în, în proiectul european. Ce se întâmplă în Grecia duce la o escaladare a, a emoțiilor. Am fost acolo cu o delegație și toți cetățenii spun că Europa e de vină pentru problemele din Grecia, pentru că nu s-a comunicat uh, lucrurile corect și pentru că uh, îndatorarea nu a putut fi prevăzută din timp. Al doilea subiect este siguranța nucleară. Aceste teste de rezistență despre care am auzit vor fi credibile și în numele, în uh, uh ochii cetățenilor europeni acestea vor fi credibile numai dacă se vor desfășura pe baza unor criterii foarte uh, stricte, dacă se vor desfășura de către uh, experți independenți și dacă rezultatele întregului proces vor fi publicate. Mulțumesc, iar acum cuvântul domnul Mauro, două minute. Grație. Mulțumesc, președ... domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului. Viziunea mea a politicii este foarte greu să conciliem idealele cu interesele. Poate este o viziune cam schematică a instituțiilor europene, dar eu cred că Uniunea Europeană reprezintă idealurile noastre, iar guvernele noastre, din multe motive, reprezintă interesele noastre. Și deci este un fel de meci aici. Ceea ce mă frapează este faptul că jucătorii din echipa idealurilor renunță să mai, uh, joacă, să mai joace meciul. Acum câteva săptămâni, doamna Ashton, când Parlamentul a făcut propunerea de a recunoaște, sau chiar Comisia să propună Consiliului să recunoască Consiliul Provizoriu din Libia, doamna Ashton a spus că nu era mandatul său să facă acest lucru ieri. După o prezentare minunată, doamne, doamna comisar Malmström când a ajuns la propunerea adresată Consiliului de o strategie pentru uh, gestionarea fluxurilor migratorii, a spus că dânsa renunță pentru considera că nu există majoritatea în Consiliu. Acum, ce, cum va reuși echipa idealurilor să câștige meciul dacă jucătorii noștri nu mai trag la poartă pentru că consideră că portarul e prea tare? Este un punct esențial pentru a înțelege de din punct de vedere istoric ce avem noi de făcut. Și îmi permit să fac această observație. Cine sunt atacanții? Sunt instituțiile europene, Parlamentul, Comisia și dumneavoastră, domnule Van Rompuy, pentru că nu reprezentați Consiliul în sensul că trebuie să-i apărați interesele, ci că sunteți cel care poate să înțeleagă, să facă Consiliul să înțeleagă care sunt idealurile din poartă. Sunteți jucătorii noștri de atac, așa că uh, da, treceți mingea de la unul la altul, jucați în atac și Uh, faceți-ne să visăm și uh, băgați goluri. Gualtieri. Mulțumesc. Domnul Gualtieri, două minute. Nu sunt dubii că instituțiile uh, și mecanism, pentru instituții, mecanismul de stabilitate permanentă reprezintă un rezultat important care oferă baza uh, principiului de a apăra moneda comună cu orice preț. Chiar dacă sunt rezerve în legătură cu metoda interguvernamentală de administrare a fondului, Parlamentul a sprijinit această măsură și s-a concentrat pe realizarea unei legături dintre fond și instituțiile Uniunii. În acest sens, s-a vorbit despre un regulament pentru definirea procedurilor și condiționalității și așteptăm din partea Comisiei acum o propunere adecvată. Totuși, este dificil să considerăm acest uh, rezultat, chiar dacă este uh, pozitiv, ca fiind adecvat. Problema este una de fond în guvernanța economică europeană pentru că se tot uh, încearcă uh, să se contracoleze sistemele, uh, simptomele uh, bolii și nu cauzele acesteia. Pentru că se încearcă să se rezolve această boală uh, făcând reduceri ale deficitelor pe de o parte și ajutându-se băncile pe de altă parte. Este iluzoriu acest lucru și riscul de agravare a crizei Um, este foarte mare și se riscă ca sistemul de stabilitate permanentă să nu mai fie funcțional. Dacă dorim uh, să vindecăm boala și nu doar simptomele, uh, simptomele ei, e nevoie de soluții de fond. Vorbim despre competitivitatea europeană, dar ce model de competitivitate dorim? Nu putem să promovăm modelul de construcție economice doar pe baza exporturilor, pentru că acest model nu va face decât să accentueze dezechilibrele. Pentru a fi mai competitiv pe piața externă, trebuie să stimulăm uh, cererea internă de calitate și de aceea uh, trebuie să punem uh, în discuție problema creditelor oferite de bănci, instrumentele, euroobligațiunile, taxarea instrumentelor financiare, buget pentru investiții publice la nivel european care să stimuleze investițiile, investițiile private. Și, în fine, modelul social european nu trebuie să fie o greutate, ci o resursă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Bowles, un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, pactul Europlus ar putea să fie util, dar nu trebuie să fie utilizat ca scuză pentru slăbiciuni în pachetul legislativ. Un angajament ferm pentru piața unică este central pentru competitivitatea în europeană și în zona euro. Dar piața unică și inițiativele din acest sens trebuie să rămână în cadrul tratatului și în cadrul celor 27 de state membre. Um, mecanismul european de stabilitate nu este sustenabil cu aceste prime de risc de 2,5 până la 3%. Înțeleg nevoia de disciplină și de prevenirea riscurilor, dar aceste mecanisme nu sunt destinate câștigurilor, mai ales când interesul lor este stabilitatea zonei euro sau susținerea unor bănci uh, care sunt uh, susținute acum de contribuabilii irlandezi, așa cum s-a spus. Nu am rezolvat criza bancară, nici nu o vom face dacă nu suntem fermi. Nici chiar Germania nu și-a recapitalizat propriile bănci, nici nu a recunoscut uh, activele nocive și e dependentă de indulgența tuturor din Uniunea Europeană și din uh, întreaga lume pentru a accepta uh, participarea uh, la uh, participarea ascunsă la capitalul de bază. Așadar, cred că e nevoie de puțină umilință din partea Comisiei și uh, Consiliului. Premiile de risc ar trebui să fie utilizate eventual ca și garanții și să fie înapoiate atunci când riscurile au dispărut. Pentru că piețele știu care este situația. Mulțumesc, doamnă. Are acum cuvântul domnul Hefner un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colege, dragi colegi, nu politica este cea care trebuie să salveze băncile utilizând banii contribuabililor sau să găsească lichidități pentru bănci. Aceasta este o altă este sarcina politicii, și anume de a crea condițiile cadru pentru ca o astfel de situație să nu se întâmple. Și acum, pentru că vreme de decenii nu s-a făcut ceea ce trebuia, trebuie să luăm niște măsuri. Dar e nevoie de acțiuni care să se ocupe de, care să trateze cauzele. Însă dumneavoastră aveți o cu totul altă abordare, o abordare cu totul greșită. Uh, nu e uh, o abordare comunitară, ci e o abordare de sus în jos. Și această politică trebuie să fie discutată democratic, trebuie să capete legitimitate, să poată fi controlată. Utilizați instrumente greșite, luați banii de la contribuabili pentru a-i da băncilor, pentru a susține pe cei care speculează cu produse financiare. Dar nici până acum nu ați luat destule măsuri pentru a-i scoate din criză pe aceia care au suferit și pentru a-i trage la răspundere pe cei care au făcut profituri vreme de atâția ani. Se creează astfel o situație care nu consolidează uh, acceptarea politicii europene, ci din potrivă o slăbește. Uh, sunt trase la răspundere gospodăriile, oamenii și astfel nu se rezolvă problema, ci doar simptomele acesteia. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fandale în un minut jarenlang hebben veel lidstaten een begrotingsbeleid gevoerd waarbij de bomen tot in de hemel leken. De foarte multă vreme încercăm să avem această luptă a datoriilor. Până acum nu multă vreme, datoriile nu reprezentau o problemă. Și persoanele fizice contractau împrumuturi, își cumpărau case prea scumpe și iată că acum ne confruntăm cu consecințele acestei situații. Criza ne demonstrează că e nevoie de noi împrumuturi. Banca Centrală Europeană a cumpărat uh, pentru un volum de miliarde de euro obligațiuni pentru a finanța criza din Irlanda și din Grecia. Și de ani de zile încercăm să uh, regăsim acea tendință către redresarea economică, însă lucrurile nu pot să funcționeze, pentru că economiile sunt din ce în ce mai contractate și de multe ori se ajunge până la un pragul falimentului. De aceea, țările care se află într-o astfel de situație dificilă trebuie să ia măsurile ce se impun, devaluare și reducere a datorilor și doar astfel vom putea avansa. Mulțumesc, care cuvântul doamna Figueiredo, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Este impresionant să vedem modul în care uh, Uniunea Europeană uh, funcționează. Cei care iau decizii, de fapt e vorba de Comisie, e vorba de Consiliul European, trebuie luate decizii în ceea ce privește uh, cea mai gravă criză socială pe care am cunoscut-o vreodată, mai ales în zona euro. E vorba de persoane care a, se află într-o stare de sărăcie E vorba de cei care lucrează, uh, sunt angajați, dar salariile lor sunt mici, sunt precare. Și uh, e oarecum scandalos să compare aceste situații cu situația profiturilor pe care le fac băncile. E vorba de persoane tinere, pe vorba de femei care au dificultăți pentru a-și construi un viitor, în așa fel încât să-și asigure un trai decent. Iată că vedem că singura preocupare a deciziilor luate la nivel de Consiliu a fost să se apere interesele grupurilor economice și financiare Uh, în așa fel încât să există o mai mare centralizare a puterii politice, tocmai pentru a uh, ușura concentrarea puterii economice în mâna câtorva. De aceea ne putem pune întrebări în ceea ce privește protecția pe care o oferim lucrătorilor. Ne putem pune întrebări în ceea ce privește uh, independența economică a anumitor țări precum Portugalia. Mulțumesc, domnul Baftă. Domnul președinte, Consiliul consideră că reglementarea centralizată pentru, la nivel bugetar este esențială pentru creșterea, reconstrucția economică. E vorba de planurile naționale uh, pentru de, um, obiectivele de deficit și stabilitate. Uh, și sancțiuni dacă obligațiile nu sunt uh, respectate. Uh, deficitul britanic trebuie să fie rezolvat pe plan intern și nu accept uh, implicarea europeană în afacerile britanice, având în vedere fiascoul din Grecia și Irlanda. Britan- Marea Britanie nu trebuie să devină un protectorat cu măsuri de autoritate pentru creștere. Consiliul consideră că măsurile trebuie luate de statele cu deficit majore, dar ce va opri migrația cetățenilor în țări mai uh, prospere ale Uniunii Europene? Consiliul dorește re- uh, reducerea um, poverii reglementare, dar tocmai Uniunea Europeană a creat această uh, birocrație timp de ani de zile. Avem nevoie de bunăstare economică, nu de măsuri punitive. Mulțumesc! Un minut. Are acum cuvântul domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Această reuniune a Consiliului s-a ocupat de uh, subiecte foarte importante, însă, din păcate, am senzația că s-a pierdut din vedere realitatea. Uh, cele 700 de miliarde din pachetul de salvare vor fi epuizate în curând și apoi contribuabilul unde mai rămâne? Din păcate însă nu se ia în, nu se acceptă, nu se admite faptul că pactul de stabilitate și creștere a eșuat. Uh, suntem uh, uh, în, suntem sceptici în ceea ce privește primirea ministrului de externe, fostului ministru de externe al colonelului Gaddafi. Oare aceasta este o chestiune de, de democrație, într-adevăr? Pentru că există întrebări uh, foarte serioase cu privire la implicarea sa uh, în cazul Lockerbie. De asemenea, uh, am senzația că și Comisia și Consiliul au pierdut pur și simplu contactul cu realitatea. Comisia dorește acum să vină cu niște teste de rezistență pentru siguranța nucleară, dar foarte mulți ani nu s-au făcut niciun, nu s-au luat niciun fel de măsuri în acest sens. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Lamasur, două minute. Două minute. Um, Domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei, domnilor și domnilor, în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, rezultatul Consiliului European este impresionant, bravo! Însă trebuie să înțelegem că acest lucru va pune probleme, o problemă nouă, o problemă înfricoșătoare în ceea ce privește acceptarea politică a unor astfel de decizii luate la două niveluri. Primul nivel, între statele membre ele însele. Încă de la început această procedură a Pactului European Euro uh, Plus uh, se sprijină pe o metodă interguvernamentală la inițiativa unui stat membru odată e ok, dar dacă timp de mai mulți ani de zile parcursul politic este același, am riscat să ajungem la tensiuni naționale foarte puternice. Deja cancelara din Germania a fost pur și simplu fluierată în străzile din Atena și din Dublin. Și ar trebui să transformăm această metodă interguvernamentală într-o metodă într-adevăr europeană, nu neapărat comunitară, ci europeană. Acesta este sensul amendamentelor adoptate de către Parlamentul European, iar dumneavoastră, domnule Van Rompă și domnule Juncker, trebuie să fiți felicitați pentru că le-ați adoptat. În al doilea rând, participarea statelor, opiniei publice la uh, astfel de uh, decizii. Cum anume partidele din opoziție se vor simți uh, răspunzătoare față de orientări politice pentru care nici măcar nu au fost consultate. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat ieri la alegerile din Irlanda. Observați dezbaterile electorale astăzi în Portugalia. Singura posibilitate de a transforma aceste recomandări în uh, recomandări legitime legitime din punct de vedere politic este să asociem parlamentele naționale încă de la bun început pe toată durata semestrului european. Concluziile Consiliului nu menționează parlamentele decât în trecere. Menționează în aceeași categorie ca și partenerii sociali sau regiunile sau ONG-urile. Însă miza este mult mai mare. E vorba de o nouă dimensiune a democrației europene pe care deciziile pe care le trebuie să le luăm ne invită să o analizăm în detaliu. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Bulman, două minute. Doamnă președinte, Comisia și Consiliul ne propun ca uh, bugetele publice să fie consolidate în Europa. Au dreptate când spun că trebuie făcut acest lucru. Însă, dacă ne uităm la modul în care funcționează lucrurile acum și cum vor funcționa pe viitor, văd că, de fapt, ce se iau măsuri unde nu trebuie. Uh, sunt uh, închise școli, sunt concediați profesori, educatori, sunt reduse investițiile în domeniul public, și, domnule Fanopoi, domnule Barozo, mă întreb, oare la asta vă gândiți, oare asta ați vrut? Și acum o, o să-mi spuneți sigur că nu ați, asta ați vrut și că trebuie făcută reducerea altundeva. Și atunci vă întreb eu, unde trebuie făcute reducerile? Dacă credeți că trebuie făcute reduceri altundeva, atunci de ce textele pe care ni le supuneți în acest pachet de șase propuneri legislative privind guvernanța economică, de ce nu fac distincția uh, între faptul că o țară cumpără arme de război, um, investește într-o economie care nu uh, dă rezultate sau dacă merge pe un drum către viitor, dacă investește în sisteme de aprovizionare cu energie regenerabilă, uh, sau în uh, educație și cercetare. Aceste texte sunt proaste spus dată Romano Prodi și a avut dreptate, pentru că nu se face nicio distinție. Deci aceste texte trebuie să fie îmbunătățite, pentru că altfel Europa nu poate să fie guvernată dacă nu se pot face uh, distinții. Și ultima întrebare, de unde vin veniturile care să ne ajute să creștem și să ieșim din criză? Nu putem să ieșim din criză prin austeritate și de aceea, domnule Barroso, așteptăm propunerea dumneavoastră privind taxa pe tranzacțiile financiare din Europa, așa cum Parlamentul a cerut-o cu o mare majoritate. Dați Europei o șansă și nu uh, mai pierdeți timp cu vorbe goale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Clinț, un minut și jumătate. Stimați uh, președinți, v-am ascultat cu atenție și am senzația că totul este bine, euro este asigurat, avem un nou pact de stabilitate și creștere, avem un mecanism european de stabilitate și pactul Euro Plus. Dar sigur că uh, eu vă ascult cu mare plăcere, însă îmi lipsește încrederea. Nu trebuie să uităm tendința galopantă de îndatorare a anumitor state membre, uh, competitivitatea în scădere, Uh, deficitul, deficitele care trebuie să fie finanțate. Putem deja să vedem că condițiile noului pact de stabilitate și creștere nu vor putea fi îndeplinite de anumite state, chiar dacă vor să facă acest lucru. Uh, mecanismul european de stabilitate nu ia în considerare uh, situația de insolvență a unui stat membru și, de asemenea, nu există niște norme suficient de stricte, de suficient de severe, care să fie obligatorii și care să asigure uh, prevenirea unor, unor astfel de situații de îndatorare pe viitor. Pactul pentru euro nu are caracter obligatoriu. El nu poate să ducă la o reformă profundă a finanțelor publice. De aceea eu mă tem că nu vom vedea o rezolvare a cauzelor, ci din potrivă vom avea o facilitate permanentă de îndatorare uh, a cărei, a cărei capacități de creditare va trebui să crească constant și cetățenii vor trebui să plătească și uh, vor fi din ce în ce mai dezamăgiți de Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Epping. Un minut. Vreau Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare personală pentru domnul Van Rompuy. Uh, criza în Libia continuă. Am văzut uh, relațiile călduroase care au existat în trecut între președintele Libiei și uh, șefii uh, conducătorii din Uniunea Europeană. Chiar am văzut poze cu dumneavoastră, domnule Van Rompuy, și apoi am văzut uh, fotografiile cu morții din Libia. Uh, iar în alte state europene există precedente, nu trebuie să uităm victimele de la Lockerbie. Nu sunteți de mult Um, pe, în, uh, în acest post, dar trebuie să vă încurajăm să păstrați ambele picioare pe pământ. Uniunea Europeană trebuie să sprijine libertatea. Și însuși numele acestui proiect este Libertatea și domnul Barroso a avut relații amicale cu acest președinte. Ambii ați dezamăgit. Domnul Hockmar. Mulțumesc, doamna președinte. De multe ori ne-am confruntat cu crize și iată că acum ne confruntăm cu probleme fundamentale provocate de către crize. Există deficite mari și finanțe publice mici. De aceea, Pactul de stabilitate și reformare acestea reprezintă o prioritate absolută, nu numai pentru a ajunge la rezultate, ci pentru a crea și o credibilitate pentru economiile europene. Și de asemenea, e nevoie și de o abordare a problemelor legate de lipsa de competitivitate și lipsa de creștere economică, care reprezintă, de fapt, misiunea noastră principală. Trebuie să luptăm împotriva sărăciei, să creăm locuri de muncă, să asigurăm prosperitatea, bunăstarea. Statele membre au, bineînțeles, în acest sens, o răspundere deosebită. Trebuie să fie atenți la bugete, să acorde prioritate societății, so- securității sociale să investească în același timp în, pe măsură ce reduc deficitele. E nevoie de reforme, reforme pe piața muncii. Uh, trebuie să profităm de toate posibilitățile ce le putem oferi IMM-urilor pentru a ieși din criză. Însă, ceea ce trebuie să facă statele membre e mai mult decât atât. Trebuie să vedem ce poate face Uniunea Europeană în sine. Trebuie să dăm gata, să dăm dovadă de pregătire să acționăm atât de repede așa cum țărăm, uh, cerem să acționeze și statelor membre. Să facem în așa fel încât să ne putem asigura că știința, cercetarea, inovarea, tehnologia, piețele deschise, creșterea economică vor fi o realitate în Uniunea Europeană. Avem 70% din economia europeană care este reprezentată de fapt de, de, de, de servicii și viitorul Uniunii Europene și economiei sale se va baza pe economia cunoaștere și pe economia de servicii. Și știm că există o cerere din partea Comisiei de a uh, transforma piața internă în, uh, în așa fel încât aceasta să se bazeze pe cunoaștere, pentru că doar astfel vom reuși să avem un rol preponderent pe scena internațională. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Perest. Mm, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor președinți, în deputați, în uh, com, concurența mondială, care este cea mai bună armă a Uniunii Europene? Și uh, dumneavoastră ați definit-o, e vorba de strategia UE 2020. În momentul în care analizez ceea ce faci în materie de guvernanță economică, am senzația că există oarecum o contradicție, aș spune, perfectă. Pentru că uitându-ne la pactul de stabilitate și de guvernanță economică, vedem că trecem de la o strategie de coordonare la o strategie de supraveghere care se transpune, deci plecând de la consensul de la Washington și devine un fel de consens de la Bruxelles. În momentul în care evocați reformele structurale, discutați despre creșterea vârstei de pensionare sau de scăderea salariilor, eu v-aș vorbi mai degrabă despre adevăratele reforme de care avem nevoie. Investiții publice mai întâi în educație și învățământ. Știți dumneavoastră că pe toată durata strategiei de la Lisabona, jumătate din statele membre au scăzut bugetul pe care îl alocau educației. Ați sancționat aceste state membre din această cauză? Știți că Uniunea Europeană nu va pune niciodată în aplicare această strategie UE 2020 dacă nu punem în comun investițiile în viitor. Dacă vă uitați la cheltuielile publice ale statelor membre, singurele cheltuieli pe care le examinați cu un ochi, aș spune eu, uh, diferit, din punct de vedere calitativ, e, uh, e uh, modul în care statele membre vor pune pe picioare acele proiecte de pensii. Dar nu vă uitați la ce anume fac statele membre în materie de învățământ și educație. Dacă mă uit la situația din Irlanda în ziua de astăzi, e bine, un lucru mă uimește. Zi de zi hotărât să salvați bănci. Și vedem că irlandezii suferă ori nu asta este Uniunea Europeană pe care ne-o dorim noi. Eu prefer să salvăm cetățenii irlandezi în loc să salvăm băncile irlandeze. Iar pentru a salva băncile ați inventat aceste teste de rezistență. Eu am senzația că de fiecare dată când va apărea vreo dificultate, e, hop, instaurăm și testul de rezistență. Te, teste de rezistență pentru bănci, pentru centrale nucleare și așa mai departe. Uh, rezultatul pentru, probabil vreun test de rezistență mâine, poi mâine pentru comisie, poate vom propune acest lucru. Ori eu aș prefera o comisie care să aibă o adevărată inițiativă și să-și îndeplinească rolul cei revine. Când mă uit la ceea ce face Banca Centrală Europeană, am senzația că ea se ocupă de chestii care nu fac parte din mandatul său. De salarii, spre exemplu, în loc să se ocupe de viabilitatea sistemului bancar și eficacitatea investițiilor uh, publice în acest uh, sens. Parlamentul European a făcut propuneri dar dumneavoastră nu țineți cont de ele taxarea și impozitarea tranzacțiilor financiare, euroobligațiunile. E bine, domnule președinte, ar trebui să ascultați și propunerile făcute de Parlamentul European pentru a reuși strategia pe care dumneavoastră ați definit-o și anume strategia UE 2020. Mulțumesc, are cuvântul doamna Eck, un minut și jumătate. Tack, fru talman. Jag kommer att tala på svenska. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Reuniunea Consiliului s-a ocupat și de siguranța centralelor nucleare din Europa. Este un subiect care face acum obiectul unei negocieri în Parlament și pe marginea căruia vom vota o rezoluție joi. Cetățenii europeni, printre care și eu, cred că e nevoie de teste de rezistență care să facă parte integrantă din uh, politica noastră de securitate. De fapt, ar fi trebuit să se facă acum uh, mai multe decenii aceste teste. Nu s-au făcut însă și în concluziile Consiliului Concluziile acestea sunt mult prea slabe. Nu e nevoie doar de uh, teste care să ia în considerare elemente geografice și arhitecturii, e nevoie de luarea în considerare a tuturor tipurilor de riscuri. E nevoie de asemenea de o foarte mare transparență în acest domeniu. Autoritățile naționale nu pot să fie ele cele care fac aceste verificări. E nevoie să fie făcută de experți independenți, într-o transparență totală, astfel încât comisia să poată să monitorizeze rezultatele. Acesta este singurul lucru care poate să facă credibilă siguranța nucleară pe viitor. Avem nevoie de o structură care trebuie să fie actualizată, trebuie să fie modernizată. Avem nevoie de norme europene de securitate și trebuie să ne asigurăm că și Consiliul de, de Ministri face propuneri, vine cu propuneri în ceea ce privește sursele alternative de energie și în ceea ce privește eficiența energetică. Mulțumesc! Uh, ați depășit puțin uh, Uh, timpul. Doamna Ford, acum un minut. Mulțumesc. Concluzia cea mai importantă de la summit nu a fost uh, la nivel de titluri în ziare. A spus că piața internă are un rol cheie de jucat pentru creșterea economică. Guvernanța economică, unii colegi uh, au dorit să submineze pactul de stabilitate și în ceea ce privește sprijinul acordat întreprinderilor nu face mare lucru. Uh, deputații sprijină campanii pentru bunăstarea cicliștilor uh, sau a cailor, dar uh, când e vorba de bunăstarea întreprinderilor, doar o treime dintre noi sprijină astfel de inițiative și o singură semnătură din partea laburiștilor britanici nu trebuie să uh, evităm aceste măsuri pentru întreprinderi. Trebuie să facem eforturi. E nevoie de acțiuni uh, specifice pentru investiții uh, în întreprinderi. Trebuie să alegem calea, calea creșterii economice. Eu așa am de gând să fac. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Oreha, Două minute. Señora presidenta, el... Mulțumesc, doamna președinte. Consiliul European a adoptat un ansamblu de măsuri legate de guvernanță, de reducerea deficitului bugetar, cu concurența, competitivitatea și cred că toate aceste măsuri merg în direcția, merg în direcția potrivită. Și, în mare parte, la Consiliul European uh, putem să mulțumim domnului Van Rompuy, domnului Barroso pentru munca desfășurată. Doresc să-i felicit pentru că Uh, trebuie să recunoaștem eforturile pe care dumneavoastră le-ați făcut în favoarea instituțiilor europene. Însă, doamna președinte, problema e că criza noastră nu e doar economică, ci și o criză care are un caracter politic, o lipsă de încredere. Și aici nu e vorba doar de uh, conținut concret, economic, tehnic, la rezultate la nivel de Consiliu European. Uh, Uh, știm că după Consiliul European vor exista și alegeri la nivel european, la nivel național, regional și așa mai departe. Și în toate aceste alegeri vedem că există o tensiune, există o, o uh, tendință către mișcările uh, extremiste, naționaliste și poate că acum ar trebui și noastră să înțelegeți că uh, nu e vorba doar de uh, uh, rezolvarea crizei, ci și de rezolvarea consecințelor politice și sociale pe care le va provoca această criză. Și un coleg a spus foarte bine, e vorba de vremuri noi, vremuri noi în Uniunea Europeană, pentru că există această, uh, această cumulare a factorilor care duc la această criză. Criza care poate apărea în mod uh, neașteptat, atât în intern cât și în extern. Și de aceea e nevoie de atitudini noi, instituții noi, persoane noi, în așa fel încât să putem avansa, să putem înregistra progres. Și schimbarea pe care o putem face începe cu noi înșine. Parlamentul European trebuie să fie pregătit să facă față acestor timpuri noi identic și pentru Comisie și pentru Consiliul European. Cu toții trebuie să avem această atitudine deschise. Important este să nu pierdeți nordul, pentru că sunt convins că dumneavoastră știți că mergeți încă de pe acum în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult, dar acum cuvântul domnul Sanchez Presedo. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna președinte a Consiliului, doamna președinte a Comisiei Europene, dragi colegi. Este prima criză din zona euro. Și în momentul în care a avut, uh, a izbucnit această creză, ne-am dat seama că, de fapt, Uniunea Europeană nu era suficient de bine echipată pentru a face față. Și știm că există anumite uh, previziuni uh, financiare, economice în ceea ce privește situația anumitor state membre, care ne demonstrează că anumite state membre nu își îndeplinesc răspunderile ce revin în materie de competitivitate, de echilibru bugetar, de uh, și, a, și așa mai departe. Și știm că au fost făcute eforturi pentru a avea o singură voce care să se exprime în exteriorul Uniunii Europene, atât la nivel economic, financiar, dar și la nivel politic și afaceri externe. Este evident că noi avem un, un, un potențial foarte important pe care trebuie să-l dezvoltăm. Avem o monedă comună. Metoda interguvernamentală până în prezent a fost utilizată, însă pentru a putea găsi un răspuns adecvat trebuie să acționăm împreună, nu putem găsi răspunsul mintitele la nivel național. Nu! De aceea, Consiliul European din 24-25 martie a reprezentat o, una, o avansare în direcția cea bună. Și instaurarea semestrului european, spre exemplu, reprezintă o bună practică faptul că avem acest mecanism de uh, stabilitate financiară, acest mecanism permanent, pachetul legislativ ce va fi uh, necesar pentru și va fi adoptat de către Parlamentul European, e bine, toate aceste elemente merg în direcția cea bună și cu siguranță acestea reprezintă un progres, însă ne mai rămân atât de multe lucruri de făcut. Știm că există această criză, sunt foarte multe persoane care și-au pierdut locul de muncă și trebuie să le oferim un răspuns. E nevoie de un adevărat pact cu cetățenii europeni care să aibă o triplă dimensiune. Politica de austeritate are și depășea limitele sale. De aceea trebuie să pariem pe o politică de uh, creștere, de ocupare prin investiții care să ne permită să păstrăm modelul nostru european, care să ne permită să îndeplinim strategia UE 2020. O politică de durabilitate financiară și fiscală reprezint, re, cere din partea noastră de asemenea și un echilibru bugetar. Uh, trebuie să fim atenți la deficitele bugetare în așa fel încât să putem să ieșim din criză. E nevoie și de asemenea și de uh, progrese din punct de vedere fiscal și înregistrare înregistrare de progrese în domeniul producției și productivității. Mulțumesc, domnul Strece, cu un minut. To, co se stalo na jednání Evropské rady 24. Consiliul European de pe 24 și 25 martie 2011 a adoptat niște concluzii și aici uh, mai degrabă în domeniul uh, consolidării fiscale a Uniunii Europene. Crearea pactului euro reprezintă o ignorare a legilor economice și sociale. Este, până la urmă, o minciună vis-a-vis de deficitele bugetare și de statistici. Pactul de creștere a fost uh, adoptat pentru a acționa împotriva uh, pieței negre, însă nu a fost uh, respectat niciodată în decursul existenței sale. Există diferențe între uh, economii naționale, între ratele de inflație, între rata ocupării forței de muncă. În cadrul uh, pactului Euro Plus, situația va fi uh, diferită. Nu sunt de acord uh, cu această farfurie comună a impozitelor. Uh, domnul Rangel, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați reprezentanții Comisiei și Consiliului, aș dori Firește să vă felicit pentru rezultatele de pe 24-25 martie de la Consiliul European, în special pentru consolidarea semestrului european, dar și pentru soluționarea chestiuni mult mai dificile, de exemplu crearea unei uh, de exemplu, instituționalizarea mecanismului de creștere și stabilitate. Desigur că uh, această idee este originară de la summitul Europlus. Este păcat însă că aceste procese nu au fost pe deplin încheiate pe 24-25 martie. Dacă statele membre ar fi trimis un semnal în această direcție la Consiliu și dacă ar fi încheiat acest pachet de reformă substanțială, cu siguranță am fi fost într-o poziție mult mai uh, bună pentru următoarele 3-4 luni. Am fi ținut uh, criza sub control. Uh, țara mea este foarte afectată de aceasta, Portugalia. Partidul Socialist Democrat Portughez dorește să întreprindă toate reformele necesare pentru a ieși din criză. Însă, pe termen scurt, avem probleme cu finanțarea. Partidul meu dorește să ofere garanțiile necesare Europei fiindcă, dată fiind această criză, este nevoie să facem garanții. Vreau să spun foarte clar, nedorind să aduc politica internă mm, din Portugalia pe plan european, neapărat aici la Parlamentul European, dar doresc să spun că avem angajamentul de a respecta agenda uh, riguroasă ce trebuie uh, să fie implementată după alegeri. Doamna Herzog are cuvântul acum. Doamna președintă, acest nou acord cred că este unul dintre cele mai recente succese ale președinției maghiare și este un succes conservator. Succesul acesta va depinde de capacitatea noastră de a fi uniți. Se spune că există patru uh, țări cu guverne conservatoare care nu au adoptat acest pact euro și au făcut o întoarcere la 180 de grade. Președinția maghiară a venit cu propuneri dar apoi nu a putut să le respecte. Oricine nu este în acest pact va rămâne în urmă. Trebuie să ne concentrăm activitatea asupra cunoașterilor, cunoștințelor și uh, inovației. Și acum, pentru că tot am vorbit despre concurența fiscală, puteți să-mi explicați ceva? Consiliul nu a emis aceasta nu a vorbit de, în niciun fel despre paradisurile fiscale. Nu credeți că aceasta este o problemă care afectează cetățenii europeni? Noi așteptam mult mai multe progrese din partea Consiliului și a Comisiei. Și dați-mi voie să-mi exprim uh, părerea și referitor la evenimentele din Japonia. Avem deja 12.000 de morți, avem foarte mulți oameni dispăruți și foarte mulți șomeri. Uniunea Europeană vorbește tot timpul despre solidaritate ca valoare fundamentală și acum trebuie să ajute, pentru că acest dezastru a zdruncinat piețele energetice din Europa și va termina climatul politic și economic pe o perioadă foarte lungă. Avem nevoie să stabilim noi standarde care să asigure siguranța nucleară. Trebuie să creștem investițiile în cercetare și dezvoltare și trebuie să îmbunătățim politica energetică europeană. Trebuie să uh, punem accentul pe diversitate în uh, tipurile de energie. Acestea sunt uh, obiectivele care sunt deja prezente în strategia 2020. Și Consiliul și Comisia trebuie să îndeplinească aceste obiective. Mulțumesc. Domnul Caras are cuvântul deși nu-l văd în sală. Da, für zwei Minuten. Doamna Podimata, urmează două minute. Aici se dorește subestimarea deciziei luate de recent de uh, Consiliu. Există anumite logici care susțin această uh, decizie. Însă, uneori, argumentele ne vin prea târziu sau nu sunt uh, suficiente. Uh, Măsurile de astăzi uh, poate nu se leagă de ceea ce am făcut noi în trecut pentru stabilitate și pentru reconsolidarea uh, zonei uh, euro, ci vorbim mai degrabă de maniera prin care am putea să facem față eficient rezultatelor crizei. Deocamdată nu putem face acest lucru, însă trebuie să vedem cum arată acum piața, pentru că există o nevoie de finanțare, există foarte multe datorii, sunt state aflate la periferia Europei, de exemplu Portugalia, și um, cetățenii sunt uh, din ce în ce mai convinși că Europa nu uh, constituie o parte a soluției, ci mai degrabă o parte a problemei. Există rezoluții, dar și personalități eminente uh, ale grupului nostru care au uh, indicat faptul că dacă nu vom da un răspuns eficient uh, um, crizei, atunci nu vom putea rezolva situația, dar în acest context trebuie să analizăm mai degrabă emiterea de obligațiuni euro, de euroobligațiuni. Însă Consiliul ne spune că acest lucru nu se poate. În contextul unei crize, acesta ar putea fi un pericol și, până la urmă, o povară pentru statele care nu au dat datorii. Însă uh, se creează un uh, risc uh, moral dacă spunem fără ezitare că nici o perspectivă de faliment nu există. Până la urmă ne urmăm calea noastră sigură într-un context de criză. Dacă însă am dori să uh, facem sectorul privat să intervină, e bine, atunci ar trebui să vedem care ar fi aici posibilitatea de a impune o taxă pe uh, tranzacțiile financiare pentru a face față acestei probleme a uh, datoriei suverane. Domnul Kovacev, două minute. Уважаеми господин Барозо, уважаеми господин rampoi. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Barroso, uh, domnule Van Rompuy. Criza pe care o cunoaștem în acest uh, moment demonstrează încă o dată faptul că Uniunea Europeană are nevoie de vizionari uh, printre politicienii săi, dar și printre cetățenii săi obișnuiți. Am pierdut mult timp în perioada de creștere. Moneda unică, cu siguranță, este un succes, însă ea Uh, e o uh, casă frumoasă al cărui uh, acoperiș a fost distrus, iar acum plouă pur și simplu înăuntru, plouă pe zona euro, plouă pe zona datoriilor și există o lipsă majoră de încredere. Consiliul însă a făcut acum un pas în direcția cea bună. Acum Consiliul va putea coordona mai bine politicile de luptă împotriva crizei. Statele din uh, zona euro, dar și alte state, de exemplu Bulgaria, statul meu, uh, se vor alătura acestui uh, pact pentru a ieși din criză. Și Până la urmă trebuie să recunoaștem faptul că Europa nu trebuie să fie o Europa cu două viteze. Ar trebui să ne bazăm pe metode comunitare, nu interguvernamentale și cred că într-o zi o nouă conferință uh, interguvernamentală uh, ar putea să ia decizii în ceea ce privește guvernanța politică și economică. Uh, salut concluziile legate de Libia și de zona Mediteranei. Va trebui să ne luăm în serios responsabilitățile pentru a ajuta Libia pe calea democratizării. Acesta este un semnal pentru întreaga regiune că Europa se află în spatele aspirațiilor legitime ale acestor cetățeni am putea face eventual mai multe pentru vecinii noștri? Oare am putea uh, profita de experiența noastră în uh, domeniul parteneriatelor pentru a ajuta statele din zona Mediteranei. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, Europa are nevoie de uh, o forță operațională de reacție rapidă. Avem nevoie de asemenea și de o mai bună integrare în domeniul securității. Mulțumim, domnul Darden, două minute. <coughs> Mulțumesc. Domnule președinte Van Rompuy, este clar că în concluziile dumneavoastră, um, anumite lucruri uh, sunt uh, uh, necesare. E nevoie de rigoare, însă aceasta nu trebuie să însemne deficit zero sau austeritate, ci mai degrabă cheltuieli inteligente competitivitatea necesară a Uniunii Europene s-a îmbunătățit. Acest lucru este evident, însă uh, până la urmă nu putem vorbi în același timp și despre scăderea, uh, scăderea salariilor și asigurărilor sociale. Trebuie să vorbim despre investiții în calificări, educație, în marile infrastructuri, în cercetare și așa mai departe. Toată lumea e de acord aici că uh, Uniunea Europeană și euro sunt niște aturi, dar noi trebuie să vedem cum am putea să ne axăm fiecare pe propria competitivitate, luând în considerare și statele vecine am putea să ne aducem uh, o contribuție la bugetul european sau am putea uh, cu toții să ne gândim la un model solidar prin care normele uh, sociale respectă dialogul social cu sindicatele, avem minime sociale în Europa și mecanisme de indexare a salariilor care să fie mereu apărate. Trebuie să asigurăm solidaritatea între generații printr-un sistem de pensii care să asigure un nivel adecvat pentru un trai demn, așa cum a afirmat de nenumărate ori Parlamentul Parlamentul. S-au făcut uh, presiuni pe piețele financiare datorită unei bănci centrale europene cu rol consolidat, cu agenții uh, de credit mai bine reglementate. Există un model solidar care să asigure o coeziune socială și teritorială adecvată în Europa. Avem nevoie și de un buget european consolidat care să se bazeze și pe resurse proprii și să pună în aplicare și această taxă pe tranzacțiile financiare. Concluziile dumneavoastră se bazează pe o ideologie marcantă în care datorile și deficiențele deficitele sunt responsabile uh, pentru criză, câtă vreme cauza reală este irresponsabilitatea actorilor financiari. Fără o schimbare ideologică în cadrul Consiliului, nu vom reuși să ieșim din această criză. Nu vom reda încrederea cetățenilor noștri. Există un deficit democratic uh, clar și sunt propuneri care nu țin uh, cont de cetățenii noștri și astfel proiectul nostru nu va putea crește în dimensiuni. Uh, două minute acum, uh, doamna Tyson. Mulțumesc, doamnă președintă. S-a muncit foarte mult în ultimul timp și s-au luat foarte multe măsuri de reformă pentru ca Uniunea Europeană să reprezinte pe viitor o societate în care se poate trăi și munci bine. Acum uh, dorim să Uh, doresc să mă alătur colegilor care au uh, lăudat președinția maghiară. Am și eu trei observații de făcut. Este vorba despre costurile salariale ca factor al politicii de competitivitate. În timpul crizei am discutat atât cu președintele Comisiei cât și cu uh, președintele Consiliului și de nenumărate ori am menționat rolul stabilizatorilor um, automați că s-a discutat despre nevoia de a avea o economie stabilă cu locuri de piață sigure, lucruri pe care ni-l dorim cu toții. Însă unii acum se tem de următorul lucru că o prea mare concentrare în pactul euro plus pe costurile salariare ar face ca marja de mișcare pentru stabilizatorii mai sus menționați să fie foarte restrânsă. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? În al doilea rând, tot cu referire la costurile salariare, de la sindicate mereu auzim următorul mesaj. Uh, în ceea ce privește fixarea costurilor, se mizează pe autonomia statelor membre și pe uh, acea, aceea parteneri sociale. Să acum acestea sunt restrânse și de aceea se, până la urmă se ajunge la situația de a răni prerogativele actorilor vizați. Este o teamă reală aceasta sau este doar o teamă nefondată? Aș dori să ascult opinia noastră, domnule președinte al Consiliului, fiindcă dacă această teamă este nefondată, atunci trebuie să o demontăm rapid. În ceea ce privește, uh, în ceea ce privește situația consolidării, consolidării corporațiilor, Îmi dau seama că în document nu există detalii cu privire la acest subiect. Vreau să știu exact dacă acest subiect a fost deja soluționat și de aceea nu apare foarte în detaliu în acest document. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Arsenis, un minut și jumătate. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, președintelui Consiliului și președintelui uh, Comisiei pentru prezența aici. S-au acoperit deja punctele legate de planul financiar, însă aici aș dori să uh, intervin în legătură cu problema nucleară. Care sunt lecțiile pe care le-am putut învăța din problema Japoniei? E clar că nu putem fi niciodată gata să facem față așa cum trebuie catastrofelor naturale. Al doilea lucru este că niciodată energia nucleară nu este realmente sigură. Oare putem acuza Japonia de neglijență? După părerea noastră, nu energia nucleară uh, are o problemă, ci mai degrabă Japonia. Cum uh, vom uh, proceda noi acum când e vorba despre propriile noastre uh, teste vis-a-vis -vis de centralele nucleare? Ar trebui să vedem care sunt centralele sigure și cele care sunt nesigure. Iar apoi va trebui să dezvoltăm centralele sigure. Însă nu am învățat așa cum trebuie lecția evenimentelor din Japonia. Aici nu avem posibilitatea de a răspunde, așa cum a făcut-o Japonia, la asemenea uh, situații. Nu putem uh, răspunde la uh, protecția populațiilor noastre care s-ar găsi în preajma unor centrale nucleare în cazul unor catastrofe nucleare. Trebuie să punem capăt construcției de noi centrale. Nu trebuie să investim pentru dezvoltarea acestei energii, ci să investim mai degrabă în panouri fotovoltaice sau în alte surse de energie alternativă. Aici avem o responsabilitate ca Uniune. Acesta este motivul pentru care uh, domnul uh, Barroso și domnule Van Rompuy uh, pe umerii dumneavoastră apasă o mare responsabilitate. Domnul Sedvoschi pentru două minute. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Thank you. Thank you, Madam Chair. Aveți cuvântul. Da, doamnă președinte, vreau să fac trei observații. În primul rând, cred că reuniunea Consiliului a venit cu niște rezultate foarte importante, având în vedere dificultatea situației și a contextului în care ne aflăm. Salut această formulă deschisă a pactului Euro Plus care este deschisă și țărilor care nu sunt membre ale zonei euro, așa cum ați spus pe bună dreptate, domnule președinte Van Rompuy, dar în același timp creăm o plasă de siguranță cu mecanismul de stabilitate europeană se poate considera că mecanismul Europlus, care reprezintă obligațiile și angajamentele de a respecta niște reguli în politicile macroeconomice și financiare, dar și plasa de siguranță vor fi deschise astfel încât uh, convergența și solidaritatea să fie amândouă inclusive și nu exclusive? A doua observație se face, uh, are legătură cu politica de vecinătate. Este important ca întreaga politică de vecinătate să includă, dacă citim uh, documentele uh, scrise de doamna Einstein și de domnul comisar Fiule, să meargă către aceste societăți uh, care sunt cele mai afectate. Ar trebui să ne îndepărtăm de interesele economice uh, mioape și să a, a, adoptăm această uh, abordarea drepturilor umane și să plecăm de la o politică a status quo-ului și să avem o politică de tranziție. Și această politică ar trebui să se aplice și Estului, ar trebui să uh, încurajăm drepturile omului uh, și în uh, partea de Est. Și a treia observație este despre situația UE-NATO. În Libia ne confruntăm cu o dezvoltare a relației între UE și NATO, pe care nu o înțelegem pe deplin deocamdată, dar uh, din uh, experiența noastră nu toate lucrurile s-au întâmplat bine în Afganistan. Să încercăm măcar de data aceasta să avem succes și să nu mai repetăm greșelile în Afganistan. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Carens două minute. Ținem data colegi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cred că Trebuie să facem o distinție clară între trecut și viitor. Când vorbesc despre trecut, atunci tind să spun că ar trebui să găsim o soluție unitară pentru Irlanda și pentru Grecia. Văzând ce s-a întâmplat în trecut, ar trebui să încercăm să demontăm datoriile și pentru acest lucru este nevoie de un plan structurat. Societatea noastră trebuie să supraviețuiască. Nu este corect ca contribuabilii în aceste state să fie pedepsiți pentru ceea ce a făcut sectorul privat, mai precis băncile. Și privind către viitor, vreau să spun următoarele. Trebuie să analizăm care este scopul nostru în Europa. Dorim o creștere stabilă. Pentru a ajunge însă la acest obiectiv final avem nevoie de toate mijloacele. Deja s-a discutat la Consiliu despre aceste lucruri. S-a discutat despre datori, despre asigurarea unor datorii minime la nivel guvernamental. Este vorba despre datoriile publice, așadar. Și intervenind la acest nivel, vom restabili încrederea în piețele financiare. Vom crea rate scăzute ale dobânzilor pentru ca întreprinderile în țările respective să se poată dezvolta. Dacă se dezvoltă întreprinderile, există investiții. Cu investiții există locuri de muncă. Și exact acestea sunt lucruri de care avem nevoie aici, în Europa. Dacă așadar reducem costurile guvernelor pentru ca uh, datoriile să scadă, nu uh, sunt excluse investițiile. S-a spus că este nevoie de investiții și nu putem pur și simplu să uh, ieșim în această criză doar făcând economii. Vreau să vorbesc despre țara mea. Um, în ultimii doi ani am, s-au impus măsuri foarte stricte de austeritate și în anul 2011 o treime din bugetul public a fost alocat investițiilor publice. Deci este posibil această cale și astfel putem să abordăm viitorul pentru a nu ajunge acolo unde ne aflăm astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Marinescu, două minute. Mulțumesc, doamna eh, președintă. Consiliul European a făcut un pas semnificativ înspre crearea mecanismului european de stabilitate prin adoptarea deciziei de modificare a tratatului de funcționare

Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Cei care fug de războiul din Libia încep să ajungă în Europa, în special în Malta și Italia. Și în țara mea există două temeri. În primul rând, temerea că nu se știe câți oameni vor sosi. Nu avem un răspuns pentru asta, pentru că nu știm câți oameni vor uh, ajunge aici. A doua temere este faptul că nu știu, nu știm dacă Europa ne va ajuta. Și aceasta este o temere pe pe care o putem rezolva, la care trebuie să răspundem, pentru că există un mecanism de solidaritate care există deja în Directiva 55 din 2001. Ceea ce trebuie să facem este să o utilizăm. Până în acest moment, Comisia ne oferă două motive pentru care nu o folosește. În primul rând, pentru că în Consiliu nu există o majoritate și aș dori să fac apel la președintele Barroso să nu mai ofere acest uh, mesaj. Comisia trebuie să preia inițiativa politică și să facă o propunere, astfel încât acest mecanism de solidaritate să fie implementat. Comisia spune de asemenea că nu avem încă multe persoane, dar trebuie să avem grijă. Poate sunt cifre mici după standarde europene, dar sunt destul de mari pentru o țară mică care primește acești imigranți și, în consecință, fac apel direct la președintele Barroso să implementeze acest mecanism de solidaritate și la președintele Van Rompuy să transmită Consiliului de Miniștri că trebuie să dea dovadă de solidaritate în mod concret. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnul Chelan. Un minut și 30 de secunde. Doamnă președintă, dragi colegi, stimați președinți, cred că rezultatul summitului poate să fie unul satisfăcător din punct de vedere instituțional și politic, însă mesajul dezbaterii de astăzi este că criza nu s-a sfârșit. Președintele Barroso a spus următoarele. Situația economică rămâne dificilă și incertă. Domnul Verhofstadt a confirmat că mm, umplem lacunele, dar criza nu s-a soluționat încă. Și domnul Van Rompuy a spus că criza de acum este rezultatul unor instrumente ne neadecvate din trecut și a unor greșeli. Trebuie să vedem cum anume s-au uh, strecurat aceste greșeli, cum s-a ajuns la datoriile de la ora actuală. Trebuie să vedem ce politici au fost greșite la nivel național și la nivel european. Fără o... Trebuie făcută o analiză foarte fermă în acest sens, fiindcă nu ne permitem să repetăm greșelile trecutului. Subiectul central va fi cel de a consolida competitivitatea și sper că noul act privind piața unică al Comisiei să fie un instrument ambițios, să vizeze, uh, prin faptul că vizează piața unică digitală, se dovedește că se îndreaptă în această direcție. Noul guvern estonian urmează a fi confirmat. Și acum, iată că alegătorii din Estonia au o șansa de a-și exprima opinia, dat fiind că s-au luat măsuri de austeritate în țara mea. Mulțumesc, domnule coleg, spune președinta. Dragi colegi, am uh, ajuns la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Iată care este decizia mea despre cum vom proceda. Avem 20 de solicitări. Cel puțin 20, spune președinta. După cum știți, am solicitat să amânăm votul cu 10 minute pentru ca atât domnul Barroso cât și domnul Van Rompuy să aibă posibilitatea să intervină fără a fi deranjați de colegii care vor veni la vot în sală. Totodată propun încă ceva. Voi încerca să iau mai bine de uh, jumătate din uh, intervențiile spontane, vor fi aproximativ 12-13 intervenții. Niciodată, nu, nu, din păcate nu va putea interveni toată lumea, nu reușim. Așadar, Primul vorbitor, sau îmi cer scuze, spune președinta, ar trebui să fiți atenți că o să, numesc, o să numesc pe cel care intervine și apoi numesc și pe următorul, pentru că nu avem listă de vorbitori. Urmează doamna McGuinness, după care urmează domnul Leichtfried. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Putem uh, lăuda concluziile Consiliului uh, privind spre uh, viitor, mai puțin atunci când ne gândim la prezent sau la trecut. M-au interesat comentariile făcute de Catherine Day în Irlanda săptămâna trecută, când ne-a spus că soarele n-a mai, nu mai strălucește în Irlanda având în vedere rezultatele testelor de rezistență și acțiunile puternice ale noului guvern, soarele va răsări din nou în Irlanda și sper că va răsări asupra cetățenilor noștri care sunt foarte uh, dezamăgiți uh, de povara pe care le-o impune Uniunea Europeană. Pentru cei care ridică degetele cu uh, mânie, arătând spre țări sau cetățeni, vă rog să vă amintiți că s-au mai alăturat și alții în acest club și aici vorbesc de băncile europene care au încercat să profite de boomul economic din Irlanda sau din alte state. Văd că Până la urmă, economia noastră este susținută în baza acestor teste de rezistență și să sperăm că vom putea rezolva problema împreună cu uh, restul Europei care ne va arăta solidaritatea necesară. Mulțumim! Dragi colegi, dragi colegi, aveți un minut la dispoziție. Dacă vreți să acordați șansa și altor colegi să intervină în dezbatere, vă rog frumos să fiți corecți. O să fiu mult mai strictă decât până acum. Următorul vorbitor este domnul Leichtfried, după acesta urmează domnul Pierre Odi. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați președinți, aș avea câteva întrebări. Este bine că s-a ajuns la un consens și este bine că mm, acum economia europeană și moneda europeană sunt mai bine protejate, însă protecția uh, nu este suficientă. Nu este suficient să avem uh, doar un impuls uh, în acest sens. Trebuie să mergem mult mai departe. Mie mi se pare că aici se întâmplă prea puțin și se întâmplă lucruri false. De ce investește Uniunea Europeană în exportul de castraveți, banane și carne de vită și nu în universități, în școli, în cunoaștere? Iată lucruri pe care trebuie să le știm. Când spuneți că nu aveți bani pentru asemenea lucruri, poate că putem să mm, ajungem la un transfer. Trebuie să vedem cum anume putem să luăm de data aceasta bani de la cei care au profitat mereu de pe urma acestei situații nefavorabile. Domnule președinte, de ce este comisia noastră împotriva unei taxe pe tranzacție financiare? Și v-aș ruga să-mi răspundeți. Sunteți cumva de piața uh, uh, piețelor financiare sau, de pia- sau sunteți mai degrabă de, piața cetăț- de partea cetățenilor? Uh, urmează domnul Odia, apoi domnul Guerrero. Mulțumesc, domnul președinte, președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Aș dori să mulțumesc președinților grupurilor politice pentru că au anulat reuniunea președinților de conferințe pentru a dezbate acest articol 15 în plenară. În ceea ce privește mecanismul de stabilitate, E bine, aici aș dori să pun problema controlului politic, așa cum a spus și Alain Lamassur. Ar trebui să punem și problema reglementării acestui uh, mecanism pentru a vedea cine va oferi descărcarea bugetară a acestui instrument uh, financiar îmi voi încheia uh, discursul interogându-mă asupra următoarelor uh, lucruri. Uh, când ne va face Comisia un raport uh, global în legătură cu susținerea pentru uh, uh, instituțiile uh, publice? Și în cele din urmă aș propune ca o agenție uh, publică uh, de rating uh, europeană uh, să uh, ne ajute să facem față problemelor pe care le avem cu agențiile de rating uh, private. Mulțumim. Domnul Guerrero și apoi domnul Watson. Doamna președintă, al principiu de intervenție... Mulțumesc, președintă. La începutul discursului său, președintele Van Rompuy a spus că în 49 de zile au avut loc trei summituri și trei consilii europene care au luat, de fapt, trei consilii europene care au luat decizii și un summit, ceea ce înseamnă că Uh, ceea ce se întâmpla de obicei odată la șase luni sau uh, trimestrial, acum este uh, metoda cea clasică de a rezolva problemele. Dar avem un orizont al Uniunii Europene și acest orizont ține de capacitatea noastră de a concura cunoștințele noastre generale sunt foarte uh, puține, pentru că puține universități în Europa sunt într-adevăr pe lista celor mai bune din lume. Uh, avem țări în curs de dezvoltare și țări subdezvoltate, avem companii care nu se implică în cercetare deloc. Deci trebuie să avem o dimensiune europeană, trebuie să, ca universitățile europene să se coordoneze între ele, astfel încât să avem programe de excelență și de cooperare. Mulțumesc, domnul Watson. Și apoi domnul Pașca. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat despre pactul um, Euro Plus și despre piața unică. Aș avea o întrebare despre fiecare dintre cele două subiecte. Sunteți uh, de acord cu președintele Băncii Centrale Europene că un, va fi nevoie de un mecanism mai amplu de stabilitate și creștere și dacă nu sunteți de acord, de ce se întâmplă asta? Oare din cauza că adevărații profesioniști nu admit în public ceea ce știu că este adevărat în particular? În ceea ce privește piața unică uh, și implementarea regulilor de 100%, privind uh, piața unică, Norvegia este singura care implementează regulile cu adevărat. Și astfel, pe viitor, va trebui să mizăm pe solidaritatea statelor membre la nivel european, nu pe altceva. În acest sens, crede Consiliul că șansele unei mai mari solidarități decât în trecut sunt unele reale și bune? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Urmează domnul Pașca, după care domnul Bronz. Za slovo jednou z tém rokovania Rady Európskej... Mulțumesc, doamnă președinte. Temele esențiale de la ultimul Consiliu European au fost crearea unui nou mecanism de creștere și stabilitate pentru zona euro. Deși s-a ajuns la o soluție, se pare că mai trebuie să se discute cu experții din statele membre pe această temă. Asta deoarece doamna Radiceva uh, a constatat după summitul european că în Parlamentul Național nu există majoritate pentru susținerea deciziilor luate la Bruxelles și fără o uh, corectare a mecanismului de stabilitate în ceea ce privește falimentul statelor membre și uh, intrarea în uh, criză, um, și fără tratarea acestor uh, subiecte la nivel european, cu sigur nu se va ajunge la o soluție. De aceea, această formulă nu poate fi acceptată de niciun parlament uh, responsabil. Ar trebui să uh, ascultați mai bine de experții noștri, stimați președinți. Urmează domnul Brons, apoi domnul Kelly. Alineatul 5 din raportul întâlnirii spune că ni se vor prezenta măsuri politice pentru a corecta uh, dezechilibre macroeconomice clare și evidente. Însă, în același timp, vorbim despre promovarea comerțului cu state terțe. Importurile din statele terțe, mai ales din economiile emergente, reprezintă singura cauză pentru dezechilibrele comerciale și pentru inabilitatea noastră de a concura. Ar fi imposibil să ne dezvoltăm economiile dacă am concura cu importurile din aceste state, câtă vreme nu am reduce nivelul salariilor noastre la nivelul salariilor lor. Există un uh, punct la pagina 16 care vizează stimularea competitivității. Ni se spune că se vor evalua uh, dezvoltările salariilor și ale uh, competitivității. Dar oare ce înseamnă acest lucru? După părerea mea, înseamnă că salariile vor trebui reduse, în, reduse pentru a putea față, face față celor din economiile emergente. Interesele economice ale lucrătorilor europeni, practic, nu sunt indispensabile. Asta înțelegem. Herr Tarabella. Urmează domnul Kelly, apoi domnul Tarabella. I do not like to... Mulțumesc, doamna președinte. Mie nu îmi place să fiu obligat, să am obligații față de nimeni și nu îmi place nici ca poporul irlandez să aibă obligații. Totuși, nu împărtășesc opinia conform căreia că Europa trebuie urmată avem uh, bănci și guverne care au greșit, nu poporul irlandez, dar poporul irlandez este cel care plătește prețul și povara este mult prea mare. Solicit două lucruri. În primul rând să se reducă rata dobânzii și uh, doresc să-i mulțumesc domnului comisar Ren și președintelui Barroso pentru uh, inițiativa sa. Și în al doilea rând, cred că vinovații ar trebui să plătească un preț pentru că au nevoie să fie un pic pedepsiți. Nu se poate să garantezi uh, investiții uh, libere de dobândă fără să faci niciun fel de um, compensări după aceea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tarabela și apoi domnul Tabaji. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor președinți, dragi colegi. Concluziile Consiliului deschid o cutie a Pandorei în Europa, de unde nu ies decât uh, elemente rele pentru cetățenii europeni. Se pun în discuție protecția socială și indexarea salariilor, uh, productivitatea și salariile, uh, scăderea puterii de cumpărare și așa mai departe. Toate acestea ne așteaptă. Prin urmare, e clar că Consiliul nu a învățat lecția care trebuia de pe urma crizei. Ar trebui să existe o politică uh, bugetară uh, și uh, riguroasă și responsabilă, însă trebuie să ne gândim că nu putem să nu ne bazăm pe cetățeni pentru a ieși din această criză așa cum trebuie. E clar că e nevoie de eforturi și de responsabilizare. Dar de ce să nu avem o taxă pe tranzacție financiară câtă vreme 16 milioane de europeni sunt șomeri, prețurile cresc și speculanții au de câștigat. Acest lucru lucru este pur și simplu inadmisibil. Mulțumesc. Urmează domnul Tabaci. Și după aceea, domnul Ovamaia. Mulțumesc. Domnul Van Rompuy s-a referit la pactul Europlus și a spus că acesta este un uh, nou stadiu al coordonării economice pentru viitor. De asemenea, în cadrul cooperării macroeconomice, într-adevăr pășim într-o eră nouă. Premierul maghiar Orban, președintele în exercițiu, a spus că s-au pus bazele unui nou pilon pentru viitorul Europei. Din păcate, Ungaria nu a fost uh, uh numită de domnul Van Rompuy ca parte a, a membrilor Euro, pactului Euro Plus la ora actuală. Și mulți cetățeni maghiari și economiști maghiari nu înțeleg de ce guvernul maghiar de fapt a luat această decizie, fiindcă în Ungaria avem o economie deschisă, ă, avem o țară mică și argumentele uh, utilizate nu sunt adevărate. Nu s-ar fi ă, pus un obstacol în calea competiției fiscale, ci s-ar fi ajuns pur și simplu la o armonizare. Este păcat că Ungaria nu este parte. Uh, la acest proiect. Urmează domnul Ober, mai spune președinta, după care urmează doamna Gomes. Mulțumesc! Uniunea Europeană este un exemplu pentru cum sunt tratați dictatorii. Adesea, Gaddafi a fost privit ca un partener, energia nucleară a fost privită ca fiind bună, lucruri care au fost greșite este foarte clar că nu depășim criza așa cum s-a făcut până acum, fiindcă, iată, după Grecia și Portugalia a avut de suferit din cauza agențiilor de rating și, până la urmă, băncile și speculanții sunt cei care au de câștigat. Spun că ar trebui să fie gata cu salvgardarea și cu euroobligațiunile fiindcă vedem care este începutul sfârșitului monedei euro. În loc să uh, utilizăm miliardele pentru a salva toate aceste proiecte, ar trebui să utilizăm acei bani pentru uh, migranții care vin acum către Europa, dat fiind conflictul în Africa de Nord, sau pentru a asigura independența de energia nucleară. Acești bani ar fi mult mai bine investiți și plasați aici, în loc să devină banii pentru marjele de mișcare în cazinourile bancare europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Gomes, după care doamna Benova. Empurra Portugal para uma suposta ajuda, não quer realmente ajudar. Oamenii care împing Portugalia să dea o mână de ajutor nu vor să ajută, vor doar să, distrugă, să ne distrugă și pe noi și să distrugă și moneda europeană. Pentru că aici solidaritatea și coeziunea europeană sunt doar cuvinte goale. Acest așa zis ajutor este doar pentru a ajuta băncile, cele care ne-au împins în această situație. Și cetățenii sunt cei care plătesc costurile. Pactul Euro Plus nu face absolut nimic pentru dezvoltare, pentru creștere și euroobligațiunile iarăși nu au niciun fel de uh, rost, nu se face nimic pentru a descuraja dezechilibrele macroeconomice. Băncile fac profituri imense, iar săracii sunt cei care uh, sunt penalizați. De ce Comisia și Consiliul sunt în favoarea acestor reduceri fiscale de, și de impozitare. Cum rămân regulamentele financiare? De ce rămân aceste găuri negre neatinse cu toată corupția și uh, crima organizată pe care o încurajează? Mulțumesc, doamna Benova și apoi doamna Vertman. Uh, doamna președinte, stimați domn președinți, doresc ca în primul rând să atrag atenția asupra la motivului fals al concluziilor. Pe de o parte austeritate, pe de o parte creștere. Sunt lucruri importante pentru destinul nostru. Ar trebui să promovăm creșterea și să promovăm ocuparea. Dragi colegi, criza este plătită de cetățeni. Este plătită de aceștia prin faptul că își pierd locurile de muncă. După care, trebuie să suporte și măsurile de austeritate ale guvernelor, să le sprijine. Și până la urmă, totul se uh, reduce la nivelul taxelor impuse asupra contribuabililor. Ar trebui însă ca și actorii financiari să fie implicați. Uniunea Europeană are acum nevoie de coordonarea politicilor economice cu scopul de a promova ocuparea pentru a ieși astfel din criză. Trebuie să salvăm moneda euro și uh, aici trebuie să participe și sectorul privat. Mulțumesc. Urmează doamna Wertmann, după care ultimul intervenient va fi domnul Balcitis. Mulțumesc. Prin modificarea tratatului s-au pus uh, bazele pentru viitor. V-aș ruga să țineți cont de criteriile stipulate în documentele finale, fiindcă la final trebuie să nu plătească cetățenii. Cei uh, adevărați vinovați deocamdată nu au plătit. Uniunea Monetară Europeană poate să, uh, să aibă succes doar dacă vom acționa împreună. Ne arată, ne-am ne văzut foarte clar ce se întâmplă cu uh, criza din Japonia și că natura este mai puternică decât omul și că în ciuda tuturor testelor de stres se poate ajunge la dezastre nucleare. De aceea, dată fiind istoria cu Cernobâl, nu putem decât să spunem gata cu centrala nucleară, trebuie să ne concentrăm pe energiile regenerabile. Și uh, prin uh, proiectul German-Norvea putem să înlocuim 60 de centrale Uh, nucleare. Urmează domnul Balcitis. Uh, am putut să-i dăm cuvântul unui număr de 15 colegi, spune președinta, în loc de 5. Din păcate nu am putut să facem mai multe, spune președinta. Domnule Balcitis, sunteți ultimul intervenient astăzi. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine că Consiliul European a reușit să se pună de acord asupra unor chestiuni foarte importante. Una dintre priorități ar putea fi cea a semestrului european. Cred că prioritate aici ar trebui să dăm uh, bugetelor uh, durabile ale statelor membre și restaurării credibilității uh, sociale și durabilității fiscale. Așa am avea condiții pentru o redresare rapidă a statelor membre. Eforturile de consolidare trebuie suplimentate prin reforme structurale, mai ales prin implementarea strategiei Europa 2020 și a priorităților sale. Un rol important a trebuit dat Comisiei, uh, care ar trebui să supravegheze în mod responsabil acțiunile statelor uh, membre. Ar trebui să vadă cum programele naționale um, de convergență sunt implementate. Încă ne preocupă uh, Banca Centrală Europeană și abordarea sa, precum și abordarea Consiliului și Comisiei vis-a-vis -vis de bănci și de agențiile de rating. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Am ajuns la finele intervențiilor spontane. Acum are cuvântul domnul Barroso, numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimați uh, eurodeputați, în ceea ce privește evaluarea ultimului Consiliu European, e bine, cred că analiza pe care am prezentat-o a fost destul de uh, echilibrată, destul de rezonabilă. Mă gândesc că e corect să recunoaștem uh, faptul că am făcut niște progrese importante în ceea ce privește această structură, dacă comparăm ceea ce avem acum cu ceea ce nu aveam uh, înainte. E clar, deci, uh, că am făcut un progres important, de exemplu, în ceea ce privește crearea unui mecanism permanent de stabilitate, care nici măcar nu era prevăzut de tratat. Acest Parlament, într-o mare majoritate, a susținut o reformă a tratatului pentru a crea un nou instrument, un instrument care nu exista înainte. Așadar, haideți să fim uh, cinstiți uh, când facem această evaluare. Eu cred că au existat niște progrese uh, importante în ceea ce privește, să spunem, timpul de reacție la criză, în ceea ce privește modul în care am putea să abordăm deficiențele pe care le-am înregistrat în trecut, în ceea ce privește anumite instrumente politice. Și în același timp spun acest lucru și o spun foarte clar că poate că toate acestea nu sunt suficiente. E un lucru să existe structura, arhitectura și un alt lucru trebuie uh, să aplicăm o anumită politică. Testul uh, veritabil al succesului uh, este cel legat de ceea ce ar putea face instituțiile noastre sau guvernele în materie de fond, pentru că fondul este mai important decât aceste instrumente. În același timp, cu o mare transparență, cred eu, atunci când vorbim despre ambiții, trebuie spus faptul că Comisia ar fi preferat să meargă mai departe în legătură cu anumite elemente. Am subliniat de exemplu, în ceea ce privește mecanismul permanent de stabilitate, faptul că susțineam o mai mare uh, flexibilitate. Consensul la un nivel mai înalt al ambițiilor nu a fost posibil, din păcate. Acestea fiind spuse, cred că ar fi o greșeală să respingem totuși uh, lucrurile pe care deja le-am uh, obținut. În ceea ce privește aceste ambiții, aș dori să mai subliniez un aspect important, pentru că s-a sugerat că Comisia ar trebui să facă și alte propuneri. Uh, practic, uh, tot ceea ce ați afirmat uh, până acum a susținut ce a propus Comisia. Eu și comisarul Ren în 2010 am propus și am înaintat o propunere legislativă pentru o abordare completă comunitară în ceea ce privește mecanismul de stabilitate am uh, propus uh, o anumită reciprocitate în ceea ce privește gestionarea datoriilor, ceea ce în engleză se numește Joint and Several Guarantees. Dar acest lucru a fost refuzat de statele noastre membre. Da, nu de dumneavoastră, domnule, dar statele membre sunt uh, esențiale, stimate domn Verhofstadt. Am prezentat textul uh, Uh, la summitul zonei euro și uh, această propunere a fost refuzată de o mare majoritate a statelor membre. Aceasta este realitatea. În ceea ce privește chestiunile concrete care vizează unanimitatea sau regula majorității pentru mecanismul permanent de stabilitate, eu însumi am uh, propus și am insistat pe aceste elemente în prezența președintelui Consiliului Uniunii Europene și în prezența anumitor șefi de state și de guvern din Europa. Am optat pentru o majoritate calificată, ori această propunere a fost refuzată. Putem însă insista întotdeauna, dar trebuie să fie clar faptul că aici uh, ar trebui să știți cui ar trebui să-i adresați uh, solicitări. Nu puteți să cereți numai comisiei să fie uh, ambițioasă. Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au propus uh, teste credibile și transparente pentru uh, băncile europene. Apoi, în ceea ce privește euroobligațiunile, Deja de 30 de ani uh, Comisia vorbește de aceste euroobligațiuni, ori acest proiect a fost refuzat de anumite state membre. Eu însumi am propus aici uh, și v-am spus că uh, mă voi ocupa de acest uh, subiect, uh, să avem măcar euroobligațiuni pentru finanțarea investițiilor la nivelul proiectelor susținute de bugetul european. Dar cine uh, va întâmpina această abordare vis-a-vis de investițiile europene? Probabil aici unii dintre dumneavoastră ar putea să ne convingă, împreună cu propriile partide uh, europene, uh, să susținem această abordare mai ambițioasă în ceea ce privește perspectivele financiare. Aici probabil am putea să mai lucrăm într-o manieră și mai strânsă. Aceasta este problema ambițiilor pe plan european. Apoi, în ceea ce privește problemele uh, sociale, uh, Comisia a luptat uh, foarte mult pentru ca în strategia Europa 2020 să existe un accent mai puternic pus pe problemele sociale și pe educație. E un lucru deloc ușor. Anumite guverne au spus că pe baza principiului subsidiarității nu Europa, nu Uniunea Europeană trebuiau să intervină printr-o acțiune directă în legătură cu aceste aspecte sociale care vizează și educația. Acum ne aflăm în cadrul strategiei Europa 2020 uh, când uh, am putut obține un anume consens în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și acum haideți să încercăm uh, să dezvoltăm uh, această politică. Același lucru este valabil și pentru investiții, mai ales în domeniul uh, educației și inovației. Însă pe acest plan dați-mi voie să vă spun că poate nu sunteți la curent cu anumite aspecte. Comisia a prezentat acum ceva vreme, cred că acum vreo 2 ani, următoarea propunere. Ar trebui să existe ajutoare alimentare de urgență pentru anumiți uh, europeni, pentru că există în Europa actualmente oameni care uh, nu uh, mănâncă niciodată suficient pentru a-și satisface foamea. Am vizitat aici Banca Alimentară împotriva foamei, foametei în Bahrain și Oare știți că există uh, două guverne care au adus Comisia în fața Curții Europene de Justiție pentru că uh, Comisia a pus la punct un mecanism de ajutorare a uh, celor mai săraci din Europa? Ei bine, aceasta este situația. Haideți să fim foarte uh, clari. Comisia dorește o Europa mai ambițioasă în ceea ce privește guvernanța, în ceea ce privește uh, justiția socială. Însă, în același timp, trebuie să avem alături de noi Parlamentul și statele membre. Așadar, trebuie să luptăm pentru asta. După părerea mea, ar fi uh, uh, pur și simplu eronat uh, să ne adresăm comisiei uh, spunând că trebuie să fie mai ambițioasă, câtă vreme comisia s-a aflat întotdeauna în avangarda unei Europe mai juste, mai uh, corecte, mai responsabile, mai serioase. serioase. Cred că nu servim Europa atunci când spunem că problema actuală este uh, o problemă a uh, Europei, asta ca și cum nu ar fi existat niciun fel de responsabilitate la nivelul guvernelor care au lăsat datorile lor să ajungă la niveluri uh, nesustenabile. Uh, și asta uh, ne luând în considerare nivelul uh, PIB-ului uh, lor. Aceasta este o lipsă de responsabilitate. De aceea trebuie să găsim acum uh, răspunsuri uh, care țin de solidaritate și de responsabilitate. Eu sunt mândru că Comisia și eu însumi am uh, susținut propunerea de diminuare a ratelor, de, uh, ratelor dobânzilor pentru Grecia. Același lucru a trebuit făcut acum pentru Irlanda, pentru că acest lucru este corect. N-a trebuit să impunem niște costuri extrem de uh, dificile uh, concetățenilor noștri uh, greci sau uh, irlandezi ar fi un lucru bun pentru că așa am putea asigura o anume durabilitate a uh, datoriei, o sustenabilitate a sa. Practic vorbim despre această responsabilitate prin care am putea găsi răspunsuri comune și prin care am putea să evităm anumite probleme care ne preocupă pe toți. Problema uh, diviziunii în Europa între nord și sud, între centru și periferie. Eu cred că Europa pe care dorim să o construim este Europa solidarității, o Europa de uh, primă clasă în care toți uh, um, europenii să se poată recunoaște. În, în ceea ce privește uh, taxa pe tranzacții financiare, încă o dată am spus și am mai și făcut acest lucru, anume am apărat această taxă în G20 în numele Uniunii Europene. S-a respins acest proiect. S-a respins de o mare parte de o mare parte din uh, cei implicați. Acum se discută la nivel european acest subiect, dacă putem sau nu, dacă ar trebui sau nu să avem o taxă pe tranzacțiile financiare. Haideți însă să fim din nou sinceri. Multe state membre se opun fundamental acesteia și nu vor fi de acord cu ea. La ultimul Consiliu European am spus că Comisia Europeană face acum un studiu de impact pentru diferite opțiuni în sectorul financiar pentru această taxă și în curând vom veni cu o propunere. Mi s-a părut foarte important ca Comisia să facă acest anunț la Consiliul European, pentru că așa cel puțin a fost inclus acest subiect în concluzie. Avem angajamentul de a analiza această idee a unei propuneri venite din partea Comisiei pentru o taxă pe tranzacție financiare. Eu cred că în materie de uh, justiție este important ca sectorul financiar uh, să își asume răspunderea, pentru că cel puțin o parte din comportamentul actorilor financiare a fost uh, cauza crizei economice și financiare și uh, trebuie să fim uh, uh, echitabili și corecți. Nu am niciun dubiu că la comisie nu se vor întreprinde pași în acest uh, sens și se va veni cu o propunere în acest sens. Același lucru este valabil și pentru CCTB. Există anumite opuneri manifestate la Consiliu, însă ideea este că Comisia a depus propunerea și va lupta pentru aceasta. Noi considerăm că CCTV este un instrument important pentru definitivarea și completarea pieței unice. Și tocmai aceasta este abordarea pe care noi acum o apărăm. Distinși membri ai Parlamentului European, discutăm deja de mult timp despre procese și instrumente. A sosit momentul ca acestea să vină în serviciul substanței. Procesele și uh, instrumentele sunt importante, însă vin în serviciul substanței, nu pot să o substituie. Acum avem de a face cu uh, relansarea economică. Și pentru a avea investiții avem nevoie de încredere. Încrederea în rândul său depinde de capacitatea noastră de a ne moderniza, de a inova și de a deveni mult mai durabil, mai competitivi. Haideți să nu confundăm cauza cu efectul. Investițiile vor fi atrase în momentul în care implementăm strategia Europa 2020 repede și decisiv, dacă mizăm pe obiectivele noastre pentru o Europa durabilă și competitivă în spiritul solidarității. Discutăm despre solidaritate cu toate statele membre, inclusiv Portugalia. mi s-a adresat o întrebare în ceea ce privește Portugalia. Domnul Martin Schulz a intervenit. Știți foarte bine că eu uh, nu pot să intervin uh, în, și nici Comisia în politica internă a Portugaliei. Dacă la un moment dat nu veți mai fi președinte al grupului socialist și veți deține o altă funcție, eu sunt sigur că uh, veți fi independent și nu veți interveni în probleme interne ale grupului dumneavoastră. Însă, în același timp, trebuie să vă spun că, efectiv, o criză politică în Portugalia nu a uh, făcut situația mai ușoară. Portugalia deja avea o situație destul de dificilă. Însă, noi, ca cetățenii europeni, trebuie să respectăm uh, democrația națională și deciziile Parlamentului și sperăm acum că Portugalia va găsi cele mai bune soluții. În orice caz, uh, Comisia este alături de Portugalia pentru a găsi cele mai bune soluții bineînțeles în cadrul respectului pentru angajamentele deja asumate de Portugalia și în cadrul responsabilității pe care Portugalia o are vis-a-vis -vis de partenerii săi europeni. Eu cred că cu acest spirit de solidaritate activă și de responsabilitate uh, vom uh, putea răspunde crizei. Astăzi am văzut aici că există un sentiment mai degrabă pesimist. E adevărat. Dumneavoastră reflectați ca reprezentanți aleși ai uh, europenilor uh, la uh, sentimentul general uh, al uh, cetățenilor europeni. Uh, însă, în același timp, uh, cred că ar trebui să avem uh, curajul uh, politic și clar viziunea de a demonstra încredere în proiectul european, pentru că eu cred că uh, doar cu pesimismul nu putem să redăm încredere uh, Europei. Uh, Comisia este gata să lucreze împreună cu dumneavoastră cu entuziasm, la fel și împreună cu Consiliul Uniunii Europene și cu celelalte instituții pentru o Europa mai puternică, mai durabilă, mai echitabilă, mai corectă și mai competitivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very much, Mr. Commission President. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Nu, fără cartonașe albastre, cel puțin nu în acest moment. Dragi colegi, aflați în sală. Toată lumea înțelege limba engleză? Bun, perfect. Vedeți pe ecran că voturile încep doar la ora 12 și 10. O să vă rog acum să păstrați liniștea, astfel încât președintele Consiliului să aibă posibilitatea să intervină și să se bucure de atenția dumneavoastră. Poate o intervenție mai scurtă, domnule Van Rompuy, decât președintele Comisiei, dar vă dau cuvântul. Doar o secundă, vă rog, să așteptați. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Deci vă rog mult să luați loc în toate colțurile sălii. Vă rog să luați loc și să nu mai vorbiți. Singura persoană care vorbește în acest moment este domnul Van Rompuy. Aveți cuvântul. Doamna președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, sunt încântat să pot vorbi în uh, uh, fața unui auditoriu atât de vast, cel mai vast pe care l-am întâlnit de când am devenit președinte al Consiliului. Cred uh, însă că n-ați venit în sală doar pentru mine. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru toate comentariile uh, atât uh, pozitive cât și uh, negative. Să vă mulțumesc așadar pentru toate remarcile făcute. M-a surprins încă și mai mult uh, faptul că în cadrul Consiliului European a fost obligația să avem unanimitate. Încercăm să obținem unanimitate uh, cu toți colegii dumneavoastră, cu, din toate uh, partidele, uh, cu șefii de stat și de uh, guvern. Există socialiști, uh, creștini-democrație, conservatori, uh, liberali, uh, toți aparținând familiilor noastre politice și de fiecare dată când încercăm, uh, reușim să ajungem la acorduri cu ei. Eu uh, ar trebui să fiu un idealist uh, al uh, serviciilor, un fabricant de visuri, însă eu cred că nu acesta este rolul meu. Eu ar trebui doar să ghidez în măsura posibilului toate aceste acțiuni și comisia aici îmi este martoră. Trebuie să acționăm în așa manieră încât să putem obține o convergență între propunerile comisiei și rezultatele Consiliului European. Și vă dau uh, exemplul uh, task force-ului. Eram uh, pregătiți pe baza unei propuneri a Comisiei privind guvernanța economică, să obținem niște rezultate apropiate de propunerea Comisiei. Și um, de acum înainte vom încerca împreună cu Parlamentul să îmbunătățim și mai mult această propunere. Deci eu, practic, în rolul meu trebuie să caut un uh, consens și să acționez uh, pe calea cea mai comunitară posibilă. Și sper că am reușit în acest rol al meu. Pactul uh, Euro Plus. Ei bine, știți că documentul care ne-a servit ca bază de discuție, documentul apoi care a ieșit de pe urma discuțiilor, uh, sunt diferite. Cei care aparțin grupurilor politice spun că uh, ar trebui ca și um, um, alte țări să se alăture acestui uh, pact, pentru că se pare că nu este chiar atât de prost. Am reușit să ajungem la un compromis, uh, să ne stabilim niște obiective ambițioase pentru ca economiile să rămână competitive și pentru ca finanțele publice să rămână durabile. Execuția pe plan național, uh, fiindcă vorbim uh, adesea de decizii naționale, trebuie să fie și ea optimă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, domnule Van Rompuy, vă întrerup. Vă rog să păstrați liniștea în sală. În partea uh, din fața mea, în spate, vă rog să vă asigurați că nu mai vorbiți. Doamnă Schröder, vă rog. Mulțumesc. Einzige Vă rog frumos să vă așezați, domnule Schröder, domnule Van Rompuy, este singurul care vorbește acum. Ok, Herr Van Rompuy, um, ich versuche das... Domnule Van Rompuy, eu încerc să vă fac viața mai ușoară, să vă dau posibilitatea să interveniți. Dacă nu doriți, nu o să mai apelez la așa ceva pe viitor. Uh, de metodologie... Aș dori să fac acum niște comentarii uh, metodologice. Au existat foarte multe critici la adresa Europei, critici justificate pe fond, însă care nu sunt în concordanță cu uh, tratatele. Toată politica nucleară, energy mixul, ține de uh, competențele naționale. Aici eu nu pot să fac nimic. Atunci când vine vorba despre uh, siguranță și securitate uh, a instalațiilor nucleare, ei bine, și aici uh, intervine în mare parte răspunderea națională nu prea există competențe ale Europei aici. În concluziile Consiliului European am încercat să folosim la maxim competențele europene care mai există aici. În ceea ce privește uh, siguranța nucleară, după Consiliul uh, European am mai discutat uh, chestiunea. S-a vorbit despre salarii minime în anumite state. Aceasta este o competență națională. Am vorbit despre inegalități, despre precaritate, despre injustiție. Dar uh, în majoritatea cazurilor vorbim despre măsuri luate în uh, cadru național. Aș dori însă să adaug faptul că multe măsuri care trebuie luate acum legate de competitivitatea finanțelor publice sunt măsuri care ar fi trebuit luate de guvernele naționale, fără niciun fel de constrângere europeană. Nivelul european exercită anumită presiune suplimentară, pentru că în 17 state există o monedă comunitară care trebuie apărată, însă majoritatea statelor, măsurile care uh, trebuie luate sunt măsuri uh, care vizează propriul uh, interes național al acestor state, sunt măsuri care să asigură viitorul acestor țări. Și Europa nu face altceva decât să adauge o presiune suplimentară. Prin urmare, n-ar trebui să uh, Uh, adresăm critici nefondate Uniunii Europene. În ceea ce privește măsurile de uh, guvernanță, e clar că ele sunt uh, prea slabe acum, dar vom lucra asupra lor, Consiliul European, Comisia și Parlamentul, pentru a îmbunătăți guvernanța economică. Ca și în alte cazuri, sunt sigur că vom găsi compromisuri. Mă gândesc uh, că uh, există și uh, guvernatori ai băncilor naționale din cele 27 de state membre care ar putea să aibă critici de adus măsurilor noastre, dar cu siguranță vom găsi și guvernatori are altor state, de exemplu țările de jos, care au o poziție contrară. Dacă doriți, v-aș putea da și numele acestor persoane și aș putea să vă citez cuvintele lor. În ceea ce privește criza actuală, dragi colegi, Trebuie să ne gândim la viitor și aici uh, avem niște instrumente care ne ajută să luăm decizii importante, însă nu trebuie să uităm nici trecutul. Trecutul trebuie gestionat, aș spune chiar cu cele mai bune instrumente pe care le-am putea uh, inventa pentru stabilitate, pentru schimbarea tratatelor, pentru guvernanța economică, pactul uh, și așa mai departe. Cu toate acestea, nu am rezolvat problemele statelor aflate în dificultate. Nu rezolvăm problemele băncilor care acum uh, se află încă uh, sub presiune. Așadar, avem de o parte viitorul, pe de altă parte avem trecutul. Uh, Există o lipsă de politici în anumite state membre și a existat o lipsă de politici și la nivel uh, european. Haideți să fim suficient uh, de critici uh, și cu noi înșine. Însă, ceea ce putem face și ceea ce vom face este să luăm măsuri necesare pentru a ne asigura că această criză nu se va mai produce și în viitor. Între timp, însă, cum vă spuneam, uh, trebuie să gestionăm sechelele trecutului, mai ales la nivelul anumitor state pe care le cunoașteți și care acum uh, au probleme țări precum Grecia sau Irlanda. Mai sunt și alte state întrebuiate măsuri pentru a uh, evita aceste presiuni. Oare au existat uh, erori uh, majore în trecut pentru că am avut un pact de uh, creștere și stabilitate pus la punct acum vreo șapte-opt ani și dacă n-am fi făcut-o, am fi avut uh, poate instrumente mai eficiente prin care am fi putut evita multe elemente ale acestei crize. În ce privește guvernanța economică, dragi colegi, începând cu 2010 avem o creștere economică în medie de 2%. Aceasta este media deceniului, deci între 1999 și 2008. Avem o creștere economică în 2010, avem o creștere de 2% uh, în medie pentru 2011. Putem uh, face mai mult? Da, evident trebuie să facem mai mult. Investițiile publice sunt singurul uh, instrument, oare? Nu, deloc piața internă, piața unică e uh, un element extrem de important, trebuie să consolidăm această piață. Există propunere ale Comisiei pe masa de discuții în acest moment și le vom uh, analiza peste câteva săptămâni uh, la nivelul Consiliului European din iunie. Vom relua această temă și în toamnă. În cel din urmă, acum, în ceea ce privește Libia, putem aici să aducem foarte multe critici, însă fără Europa am fi uh, trăit uh, o criză cu pierdere de sânge în Libia. Fără Europa, fără această calitate de lider a Europei, ar fi existat un masacru. Unii dintre dumneavoastră au fost foarte critici vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, însă am acționat la timp și am acționat uh, așa cum trebuia, pentru că fără Europa nu s-ar fi făcut nimic la nivel mondial, nimic la nivelul uh, ONU. Cu toate criticile primite, uh, eu pot să spun că trebuie să avem dreptul la a spune adevărul. Oare am avut politici bune în trecut? Nu. Oare ne-am îndreptat greșelile? Da. Uniunea Europeană, practic, a corectat aceste lucruri. Și acum câteva cuvinte în propria mea limbă. Epping gehoord die teleurgesteld was. Ik ben am auzit că domnul Epping a fost dezamăgit și eu sunt dezamăgit de faptul că există o lipsă de onestitate intelectuală. Nu o să elaborez mai mult pe tema asta, dar fotografiile există. Oamenii știu că am lucrat și mi-am făcut treaba așa cum trebuia, așa încât sunt foarte dezamăgit de poziția exprimată de domnul Epping. Mr. Schulz, you wanted to... Domnule Schulz, doreați să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vreau să dau o explicație personală la finele acestei dezbateri. Cred că nu mă justific doar în numele meu, ci în numele multor colegi care au stat în sală și au urmărit această dezbatere. Rar mi s-a întâmplat ca în Parlamentul European să mă simt atât de prost tratat ca astăzi în jocul făcut de domnul Barroso și domnul Van Rompuy. Și vă spun pe șleau, dumneavoastră, domnule președinte al Comisiei, veniți în fața noastră și ne spuneți ce și ne spuneți, uh, de vorbim despre inițiative. Și inițiativele noastre ne spuneți că inițiativele noastre eșuează din cauza faptului că statele membre le resping. Ei bine, vă dau un sfat. Haideți cu propuneri legislative și atunci obțineți o majoritate în Parlamentul nostru. Și Consiliul nu mai are cum să se ascundă în spatele refuzului. Dar nu vă ascundeți dumneavoastră în spatele Consiliului. Și dumneavoastră, domnule președinte al Consiliului, vă spun și dumneavoastră clar. Veniți în fața noastră și ne spuneți că găsiți compromis la Consiliu între socialiști, liberali și conservatori și creștini-democrați. Ei bine, în, creș- în Consiliu se află state suverane și premieri. Aici încearcă un uh, președinte să întoarcă modificarea tratatului de la Lisabona. Modificarea tratatului de la Lisabona presupune ca Consiliul care Uh, atragem din ce în ce mai mult statele membre asupra sa uh, vine și, deci aceștia vin și spun acum că decidem pe principiul unanimității, dar prin Lisabona s-a dorit principiul majorității ca regulă în Uniunea Europeană. Și dumneavoastră, domnule președinte al Consiliului European, interpretați greșit tratatul de la Lisabona. A sosit momentul ca Parlamentul European să uh, să apere singur metoda comunitară și să ia această sarcină în propriile sale mâini. Mulțumesc! Bine, spune președintele, vom începe votul. Foarte bine, este sfârșitul dezbaterii. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, domnule Schulz.